So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Dragi colegi, bine ați venit la ședința noastră de astăzi și de mâine și de poi mâine. Sper că ați avut cu toții un uh, weekend prelungit uh, frumos. Uh, sper că ați avut rusalii fericită. Noi avem astăzi o ordine de zi Uh, mare și începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nimeni nu are obiecție, aceasta este, aceasta este adoptată astfel cum a fost propusă. La punctul 2, comunicări ale președintului, aș dori să aduc aminte că comisia noastră organizează mai multe uh, întâlniri. Mâine după masă, de exemplu, un uh, atelier pe marginea răspunsului la catastrofe uh, naturale în Europa. Noi suntem responsabili în acest domeniu și ar fi foarte bine dacă ar participa cât mai mulți membri ai acestei comisii la acest uh, atelier. Apoi, în data de 21 iunie, organizăm o audiere despre Marea Baltică și la această întâlnire ar fi bine dacă ar participa cât mai multă lume. Și organizăm și un atelier, un workshop pe marginea uh, temei schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de, de dioxid de carbon, data de 28 iunie, între 16 și 18.30. În ceea ce privește protecția um, climei, Știți că au uh, început uh, negocierile în cadrul Națiunilor Unite, însă, din păcate, nu știm care va fi rezultatul acestor uh, negocieri. Întotdeauna, abia în fazele finale ale acestor negocieri, um, putem spune în ce direcție vor merge negocierile. Până acum știm sigur că nu există un progres mare, însă am auzit din partea uh, Um, Agenției Internaționale pentru Energie, cum, uh, cum au crescut uh, um, emisiile de dioxid de carbon în anul trecut. Este vorba de 30,6 miliarde de, uh, de tone, o cifră mult prea mare față de um, cea pe care ne-o propusesem pot să vă dau și anumite noutăți. Colegul Schilakakis a trecut într-un alt uh, grup politic, a trecut de la cel mai mare grup politic, de la PPE, la grupul liberalilor. Colegul nostru Schilakakis este așadar în acest moment membru al grupului ALDE. Ce înseamnă acest lucru? Va trebui să vedem cum această situație influențează punctele pe care le împărțim. Ajungem la primul punct de conținut de pe ordinea de zi, controlul uh, pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. Ianoș Ader este raportor în uh, acest uh, domeniu, însă eu aș propune ca inițial să invităm Comisia să ne prezinte această directivă Servezo 3, deoarece aceasta încă nu ne-a fost uh, prezentată din partea Comisiei, deși uh, lucrăm pe marginea acestei uh, directive. Doamna Veding, din partea Direcției Generale Envi de la Comisie, este prezentă și dânsa ne va prezenta mai multe detalii. Vă mulțumesc! And good afternoon to everybody. Vă mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. Așa cum a spus domnul președinte, vă voi face o scurtă introducere asupra celor pe care le-am făcut până acum. Îi suntem recunoscători domnului Ader, uh, raportorului pentru munca uh, dânsului și voi face remarci asupra raportului domnului Ader uh, ulterior, în urma discuțiilor. Acum o scurtă prezentare a directivei Sevezo 3, așa cum o numim noi. Aș dori să vă aduc aminte că rezultatul procesului de revizuire, care a început deja în anul 2008, a fost influențat de necesitatea de a defini uh, scopul acestei uh, directive, ținând, uh, ținând cont de Um, noile regulamente de așa numitul regulament CLP, regulament care pune în aplicare în cadrul Uniunii Europene nou, noul uh, sistem uh, de clasificare a, a, a produselor chimice din uh, cadrul Organizației Națiunilor Unite. Lucrurile nu s-au modificat foarte mult din anul 1996, însă am profitat de această ocazie pentru a vedea dacă nu ar trebui să modificăm și alte lucruri la această directivă. Vestea bună este că directiva actuală a fost foarte folositoare în reducerea accidentelor uh, în acest domeniu. Cu toate acestea, în urma ultimei analize pe care am văzut-o, am văzut că în fiecare an se întâmplă între 20 și 35 de accidente majore care sunt notificate comisiei și trebuie să recunoaștem faptul că este vorba de un număr totuși prea mare. Așadar, trebuie să încercăm în continuare să ajungem la, un, la o reducere a numărului de accidente și să limităm cons- consecințele acestor accidente. Comisia a propus o soluție simplă pentru o aliniere completă la nou sistem de clasificare a produselor chimice, care, așa cum am spus, este principalul obiectiv. Scopul nostru a fost să păstrăm nivelul de protecție, în același timp să minimalizăm orice impactul asupra domeniului de aplicare a directivei. După părerea noastră, propunerea noastră este una foarte echilibrată datorită faptului că schimb, schimbările viitoare în ceea ce privește clasificarea uh, produselor chimice uh, vor avea un uh, impact direct, am inclus un mecanism de corecție pentru a atenua aceste modificări. Trebuie să fim, să putem să includem sau să scoatem substanțe din domeniul de aplicare a acestei directive în funcție de pericolul pe care îl pun acestea. Am propus, de asemenea, să actualizăm sau să clarificăm alte prevederi existente pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și nivelul de protecție. Și mai ales, am considerat că participarea publicului și accesul opiniei publice la aceste informații sunt lucruri esențiale și prevederile respective din această directivă ar trebui să fie îmbunătățite am uh, propus să, ex, să existe un uh, sistem de informare permanent asupra acestor uh, substanțe, acestea să fie publicate și să poată fi accesate în tot timpul pe, interne- pe internet. În plus au fost uh, înaintate pro, uh, propuneri în ceea ce privește um, pro, aducerea în fața instanței a unor uh, asemenea, a unor asemenea cazuri, ținând uh, cont de cele prevăzute în Convenția de la Arhus. Propunem de, de asemenea o mărire a ritmului de uh, inspecții în acest domeniu. Domnule președinte, aștept cu nerăbdare uh, discuția din această după masă și, desigur, voi colabora în continuare cu Parlamentul în acest domeniu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Vening, pentru această prezentare a directivei SVSO 3. Acum îi dau cuvântul domnului raportor Ianoș Ader. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Veding mi-a ușurat foarte mult uh, munca. A prezentat un rezumat foarte bun al directivei Sevezo a spus foarte pe scurt despre ce este vorba în acest raport și despre ce am discutat noi în ultimele luni. A explicat foarte bine de ce trebuie să modificăm această directivă și de ce trebuie să discutăm această uh, temă. Doamna Venning a atras uh, atenția asupra uh, faptului că trebuie aliniate regulamentele anterioare europene la uh, regulamentele existente internaționale. Și acesta este principalul motiv pentru care trebuie să modificăm în acest moment directiva Sevezo. Eu aș dori să vă spun acum după ce principii m-am orientat eu în uh, munca mea. Parțial, aceste uh, principii se suprapun cu cele spuse de doamna Veding. În primul rând, obiectivul nostru este să ne asigurăm că diferitele acte juridice uh, sunt aliniate. Un alt obiectiv uh, a fost un obiectiv uh, politic. Nivelul actual de siguranță trebuie păstrat uh, din toate punctele de vedere. Cel de-al treilea uh, principiu după care m-am ghidat eu a fost următorul. Anumite aspecte care au fost deja discutate în regulamente anterioare nu ar trebui reluate în acest moment. Deci dacă am uh, luat o hotărâre într-un anumit uh, sens mai de mult, nu cred că este momentul acum să redeschidem această discuție și să stabilim, de exemplu, noi termene și așa mai departe. Aș dori să vă spun în ce fază a muncii noastre ne aflăm acum. Am uh, avut foarte multe discuții cu reprezentanți din uh, industrie, cu reprezentanții ai comisiei, cu diferiți uh, actori. În data de 13 aprilie am organizat o întâlnire care s-a bucurat de mare succes, la care au participat reprezentanței Comisiei, a industriei, reprezentanți din partea unor organizații non-guvernamentale și toți acești participanți și-au expus opiniile. Și pot să vă spun că la această întâlnire a avut loc un schimb de opinii foarte bun. Am uh, avut de asemenea de două ori întâlniri cu raportorii din umbră. Cu ocazia acestor întâlniri, uh, celelalte grupuri politice au putut să-și exprime uh, părerile uh, legate de soluțiile proprii. Am putut să vedem unde putem să ajungem la un compromis și unde ne putem aștepta la dezbateri mai aprinse datorită diferențelor între diferitele grupuri politice. În ceea ce privește amendamentele pe care le-am înaintat, aș dori să spun că există amendamente care se leagă de conținut și altele care sunt pur tehnice. La cele tehnice nu doresc să mă refer acum, mă voi referi uh, mai degrabă la cele legate de conținut. Însă, înainte de acest lucru, aș dori să mă refer la un punct care este foarte important, dar și controversat. Este vorba de anexa 1, al, uh, anexa 1 din raport. În uh, toate aceste discuții pe care le-am avut, am ajuns la concluzia că punctul cel mai controversat îl reprezintă tocmai această anexă 1. Eu, în principiu, sunt de acord cu propunerea, cu poziția Comisiei. Uh, Însă, diferiți uh, reprezentanți ai uh, industriei și uh, unele grupuri politice, alte grupuri politice au o altă opinie. Care este uh, cel mai important lucru aici? Odată cu modificarea uh, directivei, trebuie să vedem dacă uh, va crește numărul uh, întreprinderilor care vor fi afectate de această uh, directivă. Uh, deoarece um, este bine să știm exact câte întreprinderi sunt, intră, vor fi influențate de această directivă și reprezentanții industriei susțin uh, faptul că este vorba de o creștere de 30% a numărului întreprinderilor care vor fi afectate de această întreprindere. Pe de altă parte, Comisia spune că acest procent, uh, că întreprinderile afectate de această directivă vor fi cu 2% uh, mai puține față în acest moment. Deci trebuie să vedem unde, unde este adevărul. După diferite discuții cu uh, experți, am ajuns la concluzia că um, un număr de, 5, de substanțe periculoase cu 5% mai mare va trebui inclus pe această listă și că um, cu 3 până la 5% mai multe întreprinderi vor fi afectate de fapt de această întreprindere. În data de 13 iulie, aprilie, reprezentanta Comisiei a recunoscut faptul că o creștere cu 3% este o creștere foarte importantă, însă Oare de unde vine această uh, diferență între aceste procente? Ei bine, este vorba de două cauze principale. Reprezentanții industriei nu țin cont de faptul că o, parte, o, o mare parte din uh, aceste substanțe periculoase există deja în anumite, uh, în anumite laboratoare. Deci este vorba de, de, de substanțe uh, care nu au fost produse în cantitățile uh, suficiente pentru a intra în domeniul de aplicare a acestei uh, active. Apoi, în multe cazuri, uh, substanțele care vor fi incluse în domeniul de aplicare a acestei directive sunt, de fapt, substanțe care intră în domeniul de competență a altor regulamente anterioare. Cred că nu voi uh, intra în mai multe amănunte în acest moment. Dacă cineva are întrebări, desigur voi, voi răspunde la aceste întrebări. În ceea ce privește modificările legate de conținut, aș dori să pun în primul rând și aș, aș dori să subliniez două aspecte, două întrebări. În primul rând, în ce măsură ar trebui să existe un uh, regulament care să se refere la uh, excepții și în ce măsură acest lucru ar trebui să fie reglementat prin acte de- delegate. Spre deosebire de comisie, eu aș propune să avem o abordare mai diferențiată. Și eu sper că dumneavoastră ați primit fiecare în limba dumneavoastră uh, varianta propunerii, uh, propunerii mele. Dacă este să rezum, modificarea anexei 1 indiferent de sensul în care are loc această uh, modificare, trebuie să aibă loc în cadrul procesului de codecizie. Cred, cu toate acestea, că și Comisia trebuie să aibă uh, posibilitatea de a hotărâ anumite excepții care să fie uh, valabile pe uh, întregul teritoriului, pe întreg uh, teritoriul Uniunii Europene. Uh, De exemplu, uh, statele membre pot să hotărască dacă anumite uh, substanțe vor fi incluse aici sau nu. Apoi, o altă întrebare. Este um, o întrebare care este foarte uh, dificilă și mă refer aici la acces, accesul opiniei publice, opi, opi, publice la informații. Și aici aș uh, propune o abordare diferențiată față de uh, propunerea Comisiei și aș dori să rog colegii să înțeleagă acest lucru, cel puțin uh, să înțeleagă, chiar dacă nu sunt de acord cu acest lucru, să înțeleagă din ce, uh, ce motive am avut pentru a face această propunere. În principiu, eu sunt de acord cu abordarea uh, comisiei, însă, în ceea ce privește um, uh, persoanele care sunt afectate, persoanele care locuiesc în imediată apropiere a respectivelor întreprinderi. Aici trebuie să spun că aceste persoane trebuie să primească toate informațiile relevante referitoare la uh, modul de, de producție și la uh, proprietățile substanțelor uh, respective. În plus, uh, trebuie să, să primească toate informațiile referitoare la ceea ce se întâmplă în cazul unui accident. Deci toate aceste uh, informații relevante trebuie să fie puse la dispoziția persoanelor afectate. Aș dori să rog uh, um, Comisia să se gândească eventual la faptul că poate nu ar trebui publicate toate informațiile pe internet uh, dacă este să ținem seama de diferite aspecte legate de uh, securitate și de respectarea uh, secretului um, de afaceri și așa mai departe. Există mai multe categorii de informații care ar putea să fie publicate, care nu sunt atât de importante în cadrul unui, unui accident. trebuie să ne gândim și la posibilitatea ca întreprinderile respective au ținut cont de toate amenințările uh, posibile, inclusiv de amenințarea unui uh, atac uh, terorist. Și apoi o ultimă propunere în ceea ce privește inspecțiile la fața locului. După calculele și analizele noastre, o jumătate din întreprinderile pentru care se va aplica această directivă vor fi afectate de acest aspect al inspecțiilor la fața uh, loc, locului. Și aș dori să recomand acestor, uh, um, acestor întreprinderi să uh, Um, să cupleze aceste inspecții de uh, aspecte legate de emisii pentru a, uh, a, a putea face anumite economii. Vă mulțumesc pentru atenție. Îmi pare rău că am depășit puțin uh, timpul. Din păcate nu am putut să, uh, să mă refer la toate aspectele. Sper că v-am uh, făcut o prezentare generală a, uh, punct, a punctelor esențiale acestui rap- raport. Vă mulțumesc. Uh, Joe Mulțumesc, îl înlocuiesc domnul Joe Linen, care va reveni imediat după ce termină interviul pe care l acord acum. Îi mulțumesc raportorului uh, pentru intervenție. Voi da acum cuvântul comisiei. Domnului Westlund, mă scuzați. Uh, da, mulțumesc. Uh, mulțumesc raportorului pentru discuțiile pe care le-am avut într-o atmosferă foarte bună. Vreau să spun că salut raportul dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră când propuneți ca criteriile armonizate pentru derogare să fie decise printr-un act legislativ, cred că acest lucru reprezintă o parte esențială din acest uh, raport. Cred că ar trebui să, fie, uh, să facă obiectul procedurii de codecizie. Sunt de acord cu uh, domnul Ader, de asemenea, când spune că derogările acordate de către statele membre în anumite circunstanțe trebuie să, um, prevadă, să vizeze doar anumite prevederi. Cred că această abordare este foarte uh, echilibrată și uh, cred că dă suficientă putere Parlamentului, dar lasă uh, spațiu de manevră și Comisiei. Nu sunt de acord cu domnul Lader când face modificări la propunerea Comisiei referitoare la informație. Cred că abordarea Comisiei este foarte echilibrată și uh, nu cred că se poate face uh, diferența, diferențierea între informațiile de pe internet și informațiile pe care pot fi obținute în calitate de cetățean. Deci, uh, acel argument uh, cum că cetățenii, că teroriștii pot găsi informațiile pe internet, nu cred că sunt în picioare, pentru că teroriștii pot avea la fel acces și la informațiile pe care le pot accesa cetățenii. Deci sunt de acord cu uh, abordarea comisiei în acest sens. Am câteva întrebări în legătură cu sfera de aplicare. Aș prefera să avem și conductele uh, în această uh, în acest regulament. Cred că și platformele ar trebui să fie incluse. Am o întrebare legată de stocarea intermediară, un subiect pe care l-am discutat la reuniunea coordonatorilor din umbră. Acest aspect nu este inclus în sfera de aplicare deocamdată. Întrebarea este cât de mult timp se poate stoca uh, o substanță înainte de a intra în sfera de aplicare a acestui regulament. Această întrebare este adresată Comisiei, sper să-mi puteți răspunde. Deci cât care este perioada maximă de stocare a unei substanțe înainte ca aceasta să intre sub incență de aplicare. În legătură cu uh, anexa 1 la regulamentul CLP, o întrebare. Am impresia că uneori nivelul de protecție pentru dioxină este prea mic. Protecția uh, omului și a mediului. Uh, deci aș vrea să ne spuneți mai multe despre uh, combustibilii care conțin dioxină și aș dori să întreb Comisia de ce a eliminat uh, expunerea orală. Cred că este o greșeală să facem așa, pentru că majoritatea datelor toxicologice uh, se referă la expunerea orală prin, și expunerea orală prin apă, cred că poate fi consecința unui accident, deci nu uh, Cred că trebuie eliminată această cale, această pistă. Și să întreb comisia de ce a ales să facă așa. Mulțumesc! Mulțumesc. Văd că domnul Panayotos de la Liberal nu se află în țară. Dorește cineva să ia cuvântul din partea liberalilor? Nu? E, atunci îmi voi da mie cuvântul, pentru că eu sunt raportor din umbră din partea verzilor. Vreau să vă mulțumesc, domnule raportor, pentru eforturile depuse. Am avut reuniuni foarte constructive. Sunt de acord cu anumite părți ale raportului dumneavoastră. Așa mi-a spus și OSA. Sunt unele chestiuni foarte bune, însă mă îngrijorează anumite modificări uh, privitoare la transparență pe care le-ați făcut. Uh, în fiecare an au loc uh, aproximativ 30 de accidente uh, în care sunt uh, implicate astfel de instalații. De mulți ani însă nu au existat atacuri teroriste asupra instalațiilor de acest tip. Cred că aici um, Evaluarea de impact efectuată de comisie arată că transparența este măsura cea mai rentabilă de siguranță la care putem recurge. Deci cred că în acest caz transparența este cea mai bună cale, atât din punct de vedere economic, cât și din motive de securitate. Nu e nevoie de o diplomă în uh, inginerie chimică pentru a ști uh, ce uh, substanțe folosește fiecare fabrică, oricum. Trebuie să fii doctor în chimie pentru asta. Mai am câteva observații. Mă îngrijorează puțin uh, motivul din care uh, Comisia nu a decis să crească numărul de instalații acoperite. Pe mine, sincer, nu mă interesează câte instalații sunt acoperite. Pe mine mă interesează să fie acoperite instalațiile cu potențial periculos. Aceasta este ideea uh, de bază din spatele acestei legi. Nu contează în procente câte uh, instalații sunt implicate. Important este ca obiectivul directivei să fie atins și anume ca cetățenii și mediul să fie protejați în caz de accidente. Deci nu cred că trebuie să eliminăm categorii din această listă doar pentru a păstra același număr maxim de instalații. Nu, trebuie să ne protejăm în primul rând cetățenii și numărul de instalații acoperite trebuie să depindă de produsul pe care îl produc această uzină. În legătură cu stocarea intermediară, cred că și acesta este un subiect important. Nu înțeleg excepțiile propuse substanțele periculoase, dacă sunt într-o conductă, sunt la fel de periculoase și chiar dacă sunt în interiorul conductei, sunt periculoase și ar trebui să fie acoperite. Nu cred că trebuie să fie o scutire generală pentru platformele maritime. Aceste scutiri trebuie să fie eliminate, instalațiile trebuie să fie tratate în același fel în care sunt tratate toate instalațiile. Dacă sunt periculoase, trebuie să fie acoperite de legislație în privința notificării, articolul 6.1.G și efectul de domino despre care vorbește articolul 8, este dificil dacă un operator SVSO nu are informații în legătură cu planurile non-SVSO care pot avea impact asupra planificării uh, SVSO ale primei centrale. Deci acest lucru uh, înseamnă că autoritățile componente trebuie să um, ofere informațiile necesare și instalațiilor din zonă. În privința articolului 19, cred că este mai logic ca inspecțiile să aibă uh, loc la un an, chiar și pentru uh, instalațiile mai mici. Sunt de acord cu doamna Veslund în ceea ce privește dioxinele. Limita de 1 kg uh, nu permite operarea în cele mai bune condiții, cred că ar fi bine să avem uh, o concentrație acolo sau un prag uh, combinat. Pentru că dioxina în formă concentrată nu se folosește la fel de des. Aștept cu mult interes uh, evoluțiile ulterioare în acest dosar. Doresc să-i mulțumesc încă o dată raportorului. Ana Rospaș ar trebui să ia cuvântul, raportorul următorul raportor din umbră, dar nu este, așa încât îi dau cuvântul doamnei Vils. Aș dori să mulțumesc și eu domnului raportor pentru munca dânsului și pentru buna cooperare de care a dat dovadă în cadrul întâlnirilor raportorilor din umbră. Pentru mine este important că în momentul în care se, pune în apl- se modifică um, această, această directivă să nu se reducă domeniul de, de aplicare. Seveso 3 trebuie să aibă obiectivul asigurării protecției maxime pentru cetățeni, pentru angajați, pentru mediul înconjurător și pentru a nu pune în uh, pericol acest obiectiv, eu aștept ca comisia noastră să uh, să extindă domeniul de aplicare a acestei directive. Anumite substanțe ar trebui să fie incluse în anexa 1 și alte mm, substanțe care afectează în mod negativ sănătatea, sănătatea uh, oamenilor. Aici După părerea mea, ar trebui să fie uh, incluse și uh, instalații care produc, de exemplu, uh, plastic, dar și conductă de petrol și, uh, și platformele offshore. Însă despre aceste lucruri vom putea discuta și în cadrul altor uh, rapoarte. Și transportul ase- unor asemenea substanțe ar trebui să fie inclus în această directivă. Aș dori să vă aduc aminte de uh, um, accidentul din Via Regio, care nu ar trebui să fie uh, să se repete. Apoi ar trebui să includem, de exemplu, și instalațiile de prelucrare a deșeurilor, deoarece și în asemenea instalații au, au avut loc uh, accidente um, care au dus la decese foarte important uh, este într-adevăr să avem în continuare uh, posibilitatea de a avea o codecizie la modificarea acestor anexe și nu prin intermediul actelor delegate. Ajung acum la accesul la informații. Comisia a propus însăși ea să îmbunătățească accesul uh, opiniei publice la informații. Însă Comisia pune accentul, uh, după părerea mea, în trasarea unor uh, granițe cât mai strânse. Dacă există uh, motive legate de economie, de securitate și așa mai departe, se limitează acces acces și, după părerea mea, aici se merge prea departe. După părerea mea, orice firmă va putea, orice întreprindere va putea găsi motive um, bune pentru a interzice accesul la informații și trebuie să împiedicăm acest lucru și același lucru, aceeași situație este valabilă și în ceea ce privește analizarea um, uh, riscul, riscurilor reale. Fără accesul opiniei publice, lipsește pur și simplu presiunea necesară asupra instalațiilor uh, respective, deoarece deseori autoritățile locale nu pot sau nu-și doresc acest lucru, să exercite această presiune asupra instalațiilor locale. Am văzut uh, ce s-a întâmplat în uh, Fukushima, cum a mințit operatorul uh, respectiv asupra ceea ce se întâmplă, uh, ce se întâmplă acolo. Este desigur un exemplu extrem, însă este un lucru care se poate întâmpla și în alte cazuri. Deci, trebuie să ne asigurăm așadar că în cazul unui accident, după acest accident, toate informațiile necesare să fie puse la dispoziția uh, opiniei publice. Nu pot să înțeleg de ce se uh, vorbește aici despre faptul că aceste informații ar fi mult prea complicate pentru a, fi, uh, pentru a putea fi uh, înțelese de către opinia publică. Cine hotărăște cât de uh, uh, inteligentă este opinia publică și până la urmă și experții în domeniul respectiv fac parte din opinia uh, publică. Transparența este aspectul care va hotărâ dacă această directivă va avea succes sau nu și interesele comerciale nu trebuie să um, fie uh, în prim plan în acest, uh, în acest domeniu. Eu salut uh, aici propunerile Comisiei uh, legate de inspecție care, inspecții care ar trebui să aibă loc o dată pe an, cel puțin, însă aș dori să spun și să subliniez faptul că esențiale pentru siguranță sunt inspecțiile neanunțate. Vă mulțumesc. Thank you very much. Um, mulțumesc. Următorul raportor din umbră este domnul Ross, însă nu îl văd în sală, așa că trec la alți vorbitori. Domnul Florenț, primul înscris vielen Dank. Ich äh, kann eigentlich nur sagen, dass... Vă mulțumesc. Pot să vă spun că atât reprezentanta comisiei cât și raportorul nostru ne-au dat informații foarte, foarte bogate, așadar eu pot să mai adaug uh, foarte puține lucruri. Eu am o atitudine uh, diferită față de antevorbitoarea mea, însă. Aș avea o întrebare comisiei. ce, se, ce fac statele membre cu directiva SVSO sau care există în acest moment? Cu cât uh, ascult mai multe păreri internaționale în ceea ce privește cele ce se întâmplă în Europa, cu atât sunt uh, mai dezamăgit. Uh, deci, înainte de a discuta, eu aș dori să știu ce fac statele membre, inclusiv statul membru din care fac eu, ce fac statele membre în procesul de punere în aplicare acestei direct, uh, directive. If they have an answer. Da, vom vedea dacă au un răspuns. Urmează doamna Olga, domnul Kramer. Starke Rückkopplung hier, weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist. Vă mulțumesc, văd că există interferențe puternice nu dau seama de ce. Poate este aura mea energetică care influențează uh, microfonul. Și eu am o întrebare în aceeași direcție ca și Karl-Heinz uh, Florenz. Protejarea, protecția uh, cetățenilor și mediul înconjurător este foarte importantă. Însă trebuie să avem atenție, să fim atenți ca, ca această protejare să nu înseamnă o sufocare uh, completă. Uh, de aceea trebuie să fim atenți să nu uh, includem în această directivă toate substanțele periculoase. După părerea mea, și așa, uh, la fel ca și uh, Karl, Heinz, Karl Heinz, am merge prea departe dacă am uh, include toate substanțele aici. Aș întreba uh, reprezentanta Comisiei. Avem o directivă care funcționează foarte bine. Dumneavoastră ați amintit 25-30 de accidente care, se, care au loc în fiecare an. Acest număr reprezintă un argument foarte bun pentru a discuta despre cum funcționează această directivă. Eu aș dori să știu ce anume a dus la producerea acest, acestor uh, accidente. Um, a fost vorba de instalații în care nu a fost pusă bine în aplicare directiva Seveso sau a fost instalații care nu au fost acoperite de directiva Seveso? Dacă este vorba de instalații care au fost acoperite de această uh, directivă, aș dori să știu cum a fost pusă în aplicare această directivă în statul respectiv. Eu am am anumite întrebări legate de extinderea acestui domeniu de aplicare, mai ales în ceea ce privește categoria 3. Mă întreb dacă acest, dacă acest lucru va duce la îmbunătățirea a, siguranței sau vom ajunge în situația în care pur și simplu costurile reglementării vor crește foarte mult. Și în plus, Uh, la fel cum a spus un antevorbitor, dacă este vorba de 5% uh, mai multe întreprinderi sau 2% mai puține întreprinderi acoperite de această directivă, acest lucru nu este important. În ceea ce privește regiunea mea, uh, pot să spun că acolo există o singură instalație chimică importantă, însă dacă va fi pus, va fi pus în aplicare această directivă, probabil alte 30 uh, de întreprinderi vor fi uh, afectate de această directivă. Deci trebuie să ne punem această întrebare totuși până la urmă legată de uh, beneficii și de costuri. Mă surprinde mă surprinde puțin faptul că Comisia a încercat până la urmă, acum cu, în ultimul moment, să extindă domeniul de aplicare, deoarece nu dăduse niciun semn în uh, această direcție uh, înainte. Aceasta ar fi principala mea observație. Um, aș dori să mă refer și la alte două aspecte mai, uh, mai puțin importante. Aș dori să vă, să vă aduc aminte că numărul de inspecții pe care îl prevedem noi într-o, într-o propunere legislativă nu duce la îmbunătățirea siguranței. Uh, Până la urmă, ceea ce este important este ce experiențe au existat uh, în anterior cu operatorul unei uh, instalații. Uh, dialogul care există între autoritățile la fața locului și uh, operatorii res, uh, respectivi. Este important dacă uh, faptul dacă autoritățile respective au la dispoziție personalul uh, pregătit pentru a face aceste, pentru aceste, pentru a face aceste inspecții. Apoi, în ceea ce privește participarea opiniei publice, desigur avem nevoie de transparență, însă în ceea ce privește um, publicarea uh, uh, informațiilor legate de substanțele periculoase de către operatorii acestor instalații. Oare ajungem la, astfel la situația în care situația va fi mai sigură sau la o mai mare nesiguranță în, în, în rândul opiniei publice, deoarece dacă toată lumea știe ce substanțe periculoase se prelucrează într-o anumită instalație, poate uh, Uh, acest lucru va inspira anumite grupări teroriste să uh, țintească, să organizeze atentate țintit asupra acestor instalații. Deci trebuie să ne punem această întrebare dacă publicarea acestor informații ajută la informarea opiniei publice sau duc uh, până la urmă la o mai mare nesiguranță. Acestea ar fi criticile pe care le am eu. În rest, aș dori să-l felicit pe domnul raportor în, uh, în acest uh, raport discutăm un, un, un lucru foarte important pentru siguranța cetățenilor europeni. Uh, I, I see that... Mulțumesc. Văd că doamna Caterina Garanenaghi este aici din partea Consiliului. Doriți să interveniți? Uh, thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Într-adevăr, reprezint președinția maghiară am condus reuniunile de la grupul de lucru și, dacă îmi permiteți, aș vrea să îl fericit pe domnul Ader pentru raportul dumnealui atât de complet. Și sperăm să avem niște negocieri line cu Parlamentul să se petreacă totul așa cum trebuie. Aș vrea doar să vă informez că această propunere a fost publicată pe 22 decembrie anul trecut. A fost practic un dar de Crăciun, iar președinția noastră a considerat dosarul ca fiind deosebit de important și de aceea l-am abordat foarte rapid. De 5 ore am discutat la grupul de lucru despre propunerea originală a comisiei și pe 8 aprilie am uh, întocmit primul text prezidențial. După aceea am avut alte discuții de încă 5 ori și la sfârșitul acestui proces, cu ajutorul majorității statelor membre, am făcut un, care ne-au trimis contribuțiile în scris, am produs versiunea finală care le-a fost prezentată statelor membre. În acest text eh, încercăm să lămurim foarte multe lucruri Însă, un lucru nesoluționat, niște lucruri nesoluționate sunt sfera de aplicare, uh, derogările, informarea publicului. Deci nu le-am soluționat încă. Țin să vă spun că la Consiliu statele membre au păreri foarte divergente în aceste privințe pe care tocmai le-am uh, citat, deci atât în ceea ce privește sfera de aplicare, cât și informarea opiniei publice. Și există și îngrijorări grave în legătură cu inspecțiile. În orice caz, noi țintim în aceeași direcție ca și Parlamentul și cred că există posibilitatea de a ajunge la un acord cu dumneavoastră. Vă urez spor la treabă și sperăm să colaborăm și pe viitor la fel de bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Poate dorește să reacționeze cineva de la comisie în legătură cu inspecțiile și implementarea actualei directive SEVEZ. Doriți să interveniți? Madam Benning. Thank you, Vernic, vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și eu tuturor celor care au intervenit și ținem și noi să-i mulțumim mai ales domnului Ader pentru acest raport atât de constructiv. Multe chestiuni au fost puse pe tapet, însă aș vrea să mă refer în primul rând la câteva aspecte legate de raportul domnului Ader. Și să ofer câteva răspunsuri. Deci, ca să revin la raportul domnului Ader, ne bucură să vedem că dumnealui sprijină propunerea comisiei și mai ales ceea ce a spus privind alinierea anexei 1, care reprezintă practic sfera de aplicare la care mulți dintre dumneavoastră v-ați referit. Ne bucură să vedem care este abordarea în legătură cu informarea opiniei publice, accesul la justiție, consolidarea inspecțiilor. Deci mă bucur să văd că dumnealui sprijină toate acestea în raportul său. Practic, putem fi de acord cu multe din amendamentele propuse. E clar că s-ar mai putea face anumite ameliorări în ceea ce vește formularea și um, un limbaj mai specific. Credem însă că există o neînțelegere la care aș vrea să mă refer aici. E vorba de protecția proprietății printre obiectivele acestei directive. Eu nu cred că și are locul aici. Ar uh, extinde în mod uh, semnificativ sfera de aplicare. Deci noi credem că poate neînțelegerea a pornit de la definiția incidentelor majore uh, doar uh, în scopul unei raportări, deci nu în alte scopuri. Și deci, în orice caz, nu cred că ar trebui să vorbim în mod explicit despre asta, deoarece protecția vieții omenești și a bunăstării oamenilor se referă implicit și la protecția proprietății. Ceea ce privește informarea publicului, voi grupa și alte comentarii și mă voi referi la asta. Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i răspund, să le răspund unor deputați care au pus întrebări legătură cu implementarea actualei directive SEVESO. Știți că în august 2010 s-a publicat un raport în care se spune că în ultimii 15 ani această directivă a fost pusă în aplicare într-un mod foarte mulțumitor. Iar domeniul în care persistă probleme este tocmai cel al informării informare în legătură cu măsurile de siguranță, cu planurile de prevenție a accidentelor majore. Deci, opinia publică ar trebui să fie mult mai uh, bine ținută la curent. Și un alt uh, domeniu motivul pentru care uneori au loc accidente mai degrabă aici vorba de organizația internă și modul de gestionare. Acum, sfera de aplicare. Așa cum spuneam și la început, să nu uităm că prin această directivă noi o aliniem, deci pe această directivă SVSO, la ceea ce s-a hotărât și discutat la o altă directivă care ține de pachetul REACH. E vorba de CLP. Și motivul de a modifica directiva SVSO vine practic de la diferența de clasificare în cadrul directivei CLP. Nu neapărat noi avem aici frâiele, deoarece multe modificări vin practic de la această directivă. Și mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la derogări și la clauzele de salvgardare. Și tocmai din acest motiv credem că pentru tocmai pentru a duce sub incidența directivei SEVESO, am introdus această clauză care poate fi activată și la nivel național, de altfel, pentru a elimina orice efecte neîntemeiate în cadrul acestei directive. Știm că, pe de o parte, există îngrijorări legate de nivelul național, unde punerea în aplicare nu este la fel și este și un risc legat de concurență. Însă noi, deci dumneavoastră împreună cu Consiliul încercăm, deci suntem dispuși să realizăm lucrurile. În ceea ce privește nivelul european, probabil că există o justificare de a menține această derogare, însă am auzit și îngrijorări legate de faptul că asta ar trebui să se facă prin codecizie. Noi nu credem că ne putem permite să așteptăm prea mult, deci în primul rând să adoptăm acest act legislativ, după care ulterior să evaluăm criteriile în funcție de care sunt acordate aceste derogări și după aia deci să trecem printr-o altă codecizie. Noi încercăm acum să vedem ce criterii trebuie aplicate înainte de a acorda o derogare. Iar aceste criterii ar putea fi deja incluse în acest act legislativ. Iar Comisia a spus că are o abordare deschisă aici și vom organiza un atelier cu experți din statele membre pentru a vedea cum putem să o facem. Deci sper să răspundem îngrijorilor venite din partea Parlamentului și Consiliului. Acum, accesul la informații. Am spus deja că la ultimul raport ne-a grijorat tocmai faptul că în domeniul reformării lucrurile nu stăteau prea bine. No, ceea ce cerem noi nu e neapărat prea mult. Și nu intrăm neapărat uh, pe o cale uh, prin care împovărăm publicul prea mult cu prea multe informații sau uh, nu e vorba de înlesnirea accesului teroriștilor la aceste informații. Nu, dacă uitați la text, noi cerem ca anumite informații generice să fie actualizate în mod regulat pe site-urile internet. Deoarece în ziua de astăzi internetul este mijlocul prin care oamenii au acces la aceste informații și la care pot recurge foarte rapid în caz de accident. Deci astfel pot fi informații în legătură cu substanțele um, emise, care sunt planurile de prevenție de la instalația afectată și cum anume vor implementa autoritățile anumite acțiuni de urgență pentru a proteja sănătatea oamenilor. Credem că toate acestea sunt foarte importante, nu doar un detalii sau uh, sporirea altor obiective care nu sunt în interesul nostru. Acum, în ceea ce privește inspecțiile, știți că am discutat despre asta și de alte ori când am vorbit despre DEI. Da, formularea e diferită. Uh, față de cea de la directiva privind emisiile industriale. Deci în SVSO2 e altfel formulat totul. E vorba de riscul instalațiilor și în funcție de nivelul de risc există anumite cerințe de inspecții. Deci aceasta este abordarea pe care am avut-o și în trecut și de ce instalațiile Seveso ar trebui să fie tratate diferit de cele care intră sub incidența directivei privind emisiile industriale. În orice caz, cele de la Seveso intră și sub incidența, incidența DI. Bineînțeles că pot avea loc și inspecții neanunțate la diferite instalații. Nu știu dacă mai am timp, domnule președinte, ce mai sunt câteva lucruri. O, oh, ați făcut o prezentare cuprinzătoare. Ca să închei, totuși, mă mai refer câteva, la câteva aspecte. De ce nu includem aici platformele offshore și conductele? Nu trecem, nu scăpăm din vedere riscurile prezentate de platformele prote- uh, petroliere, mă scuzați. Să se va face o comunicare a Comisiei privind siguranța acestor platforme cât de curând și sper să vă convingem că ne ocupăm de această problemă fără să includem platformele în directiva Sevezon. În ceea ce privește conductele, facem acum o analiză, un studiu și vom vedea ulterior dacă trebuie incluse sau nu în această directivă. Însă vrem în orice caz să avem niște evaluări așa cum trebuie înainte de a lua decizii. Deci, acum, dacă doriți alte informații, putem discuta, bineînțeles, și între patru ochi. Vă mulțumesc, doamnă Venning, pentru răspunsurile la această întrebare. Îl doresc pe raportor, dacă mai dorește să ia cuvântul. Janos Adar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu colegilor pentru remarcile foarte utile eu uh, sunt uh, în situația fericită în care nu discut pentru uh, prima dată despre toate aceste lucruri. Am discutat despre aceste lucruri deja de mai multe ori cu raportorii din Umbra, de exemplu, am discutat și cu alți experți. Au fost puse uh, câteva întrebări la care aș putea să răspund eventual. În ceea ce privește opinia publică, am spus deja că această întrebare, acest aspect va fi unul dintre uh, cele mai dificile despre care va trebui să discutăm. Dacă este să interpretăm textul uh, propunerii așa cum îl interpretează doamna Venig, atunci nu, nu mai avem ce să discutăm de fapt, deoarece um, Comisia își dorește ca uh, pe internet să fie puse doar informații generale și cu acest lucru eu sunt de, în totalitate de acord. Orice informație care um, mărește informarea opiniei uh, publice în ceea ce privește acțiunile pe care trebuie să le ia în cazul unui accident trebuie pusă pe internet. Deci cu acest lucru sunt total de acord. Însă nu sunt de acord și după, problema, după părerea mea acest lucru reprezintă o problemă public, și este vorba de publicarea unor informații tehnice. Ins, uh, și inspecțiile la, faț, la fața locului și publicarea uh, proceselor verbale a acestor inspecții nu ar trebui să fie publicate pe internet. Nu avem nevoie de acest lucru, deoarece nu este mărită siguranța uh, publicului. Uh, pe de altă parte însă, dacă procesul verbal a unei asemenea inspecții la fața locului uh, este publicat pe, internet, pe, pe internet, atunci uh, anumiți uh, oameni ar putea profita de acest uh, lucru, ar putea profita de această uh, slăbiciune și nu înțeleg de ce ar trebui să ne punem noi singuri în această uh, situație uh, dificilă, deoarece poate astfel am putea oferi uh, anumite informații uh, unor uh, teroriști. Dacă este vorba doar de o interpretare diferită a textului, atunci situația se simplifică pentru că putem clarifica foarte repede uh, situația. Deci poate este vorba doar de o interpretare diferită a aceluiași conținut. S-a amintit și efectul um, de domino și reglementarea, um, reglementarea accesului la informații. După părerea mea, propunerea comisiei ar trebui să fie completată și pentru a, înțelege, uh, pentru a putea înțelege ce doresc să spun. Dacă lângă o instalație chimică se uh, se deschide o altă instalație uh, care pre- prelucrează tot substanțe uh, chimice. Este nevoie de anumite de anumite informații din partea uh, instalației care funcționează deja în procesul de autorizare a noi întreprinderi. Propunerea noastră este următoarea. Prin intermediul sprijinului autorităților, uh, aceste informații trebuie să fie puse la dispoziție în mod obligatoriu uh, investitorilor care doresc să deschidă o nouă întreprindere. Apoi, um, aș dori să spun colegului uh, Kramer. Dumnealui a spus că în uh, regiunea din care provine el nu există foarte multe întreprinderi chimice, însă în, în același timp, dacă uh, va fi uh, pusă în aplicare varianta revizuită a directivei, atunci 30% mai multe întreprinderi vor fi um, se vor încadra în sfera de aplicare a acestei uh, directive. Și noi am discutat deja, am amintit deja acest procent de 30%. Unii experți spun că um, este vorba până la urmă de un procent de maxim Așadar, domnule Kramer, dacă aveți dovezi care ne demonstrează în mod clar că după punerea în aplicare a variantei revizuite a directivei o să ajunge la o creștere a întreprinderilor afectate de această directivă cu 30%, aș dori să mi le puneți la dispoziție. dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Adar. Cred că domnul Kramer um, vă va pune la dispoziție toate aceste informații, de ce este vorba de o creștere cu 30% și nu de 10%, și apoi vom putea vedea dacă într-adevăr ne dorim o extindere atât de largă a sferei de aplicare a acestei directive. Cred că a fost uh, vorba de o dezbatere foarte bună termenul pentru înaintarea amendamentelor este 23 iunie, ora 2, 12. Vom vota în comisie în octombrie și în plenare în decembrie. Dacă, este, dacă se poate, vom încheia această temă acest an. Doresc să mulțumesc Comisiei, Consiliului și colegilor care au participat la această discuție și astfel ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, protejarea resurselor de apă potabilă. Aici Comisia ne-a comunicat că nu este, vor, nu este nevoie de o modificare a directivei referitoare la apă, însă apa potabilă reprezintă o temă foarte importantă pentru Comisia noastră și de aceea am dorit să discutăm diferitele aspecte acestei teme. Am invitat uh, Comisia pentru a ne prezenta un raport, Hermund uh, Blush de la, din partea DCMV, ne va pune la dispoziție aceste informații. Și acum i-aș da cuvântul domnului Bluff, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the commission is... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în numele Comisiei pentru această invitație la reuniunea dumneavoastră privind, în urma schimbului de scrisori dintre dumneavoastră, domnule Leinen și domnul comisar Potocnic. Am privit protecția resurselor de apă potabilă din mai multe perspective. În primul rând să vedem valabilitatea și coerența legislației UE în ceea ce privește apa potabilă. Pe de altă parte, am analizat o chestiune uh, esențială și anume calitatea apei potabile și în al treilea rând am gândit la protejarea acestor resurse și a mediului acvatic în ceea ce privește calitatea și disponibilitatea. În primul rând, validitatea și parametrilor privind directiva uh, apei. În momentul de față, parametrii, în general, reflectă cunoștințele disponibile în momentul de față. E motivul pentru care, în momentul de față, Comisia nu propune Parlamentului și Consiliului o revizuire a parametrilor. Asta se poate face doar, bineînțeles, prin procedura ordinară. Comisia FIE va continua să ev- supravegheze evoluțiile tehnice și, dacă va fi necesar, va propune revizuiri legislatorului. În același timp, anumite detalii tehnice privind luarea de înșantioane, ar trebui actualizate. Așa ne obligă directiva. Noi, Comisia, vom face o astfel de actualizare prin procedura de reglementare cu control. În ceea ce vește calitatea apei potabile, la robinet, să zic așa, se respectă cerințele. Am analizat un eșațion de 5.000 de persoane și rata de respectare era de 98%. Însă, în anumite regiuni, furnizorii mai mici, între 15 și 5.000 de cetățeni, deci la aceste surse mai mici apar probleme. Între 30 și 40% din uh, furnizări nu uh, respectă criteriile. Așa cum se spune în scrisoarea domnului Potocnic, Comisia a lansat o abordare dublă. Pe de o parte ne bazăm pe regiunea, pe experiența statelor membre și a regiunilor pentru a sprijini acești furnizori mai mici. Pe de altă parte se iau acțiuni de punere în aplicare în funcție de cooperarea dată de tratat. Pentru acei furnizori care nu au obligația de a raporta la nivel național sau comisii. Și s-au făcut astfel de cerințe de date statelor membre și în mod bilateral vom discuta cu acele state membre însă vom trece și la acțiuni conform articolului 258 și 260 din tratat, dacă e nevoie. Un al treilea element major, protecția resurselor noastre de apă potabilă și a mediului acvatic. Aici, legislația, legislația farie, directiva cadru apei, care contribuie la niște surse mai bune de apă potabilă. În primul rând, toate apele, râurile, lacurile, apele subterane trebuie să fie uh, bune din punct de vedere calitativ. Și în al doilea rând se oferă protecție suplimentară a celor surse de apă care sunt folosite pentru a fi băute. S-au stabilit programe de implementare în statele membre. Patru state însă au fost duse în fața Curții de Justiție. Portugalia, Grecia, Danemarca și Belgia. Iar Spania și Slovenia uh, fac obiectul unui aviz publicat de comisie. Știți că domnul Potocnic și-a luat angajamentul să prezinte Parlamentului până la sfârșitul anului 2012 uh, un plan privind resursele de apă potabilă din Europa, prezentând o analizare a Comisiei privind toate problemele din cadrul uh, directivei cadrul apei și În al doilea rând, vom analiza concluziile și propunerile privind uh, penuria de apă, un fenomen care nu afectează doar statele din sudul Europei, ci și alte țări unde nu ne așteptam există probleme legate de disponibilitatea apei. În al treilea rând, concluzii și propuneri privind impactul schimbărilor climatice asupra apei și mediului acvatic. Tot ceea ce se face înainte de acest blueprint e făcut în mod transparent cu participarea ONG-urilor, a mediului științific, a regiunilor, iar concluziile vor fi publicate pe internet. Comisia așteaptă de asemenea declarații politice din partea Parlamentului European, mai ales din partea grupului condus de domnul Zeber, la care participă și membrii acestei comisii. Vreau să vă reamintesc că protejarea resurselor de apă necesită investiții crescute peste tot în Uniunea Europeană lucruri de care trebuie să se țină cont atunci când se va stabili următorul buget. Deci sper că am reușit să vă explic cum stă situația și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Blăș, pentru această introducere în dezbatere. Apa potabilă reprezintă ali- principalul aliment. Este un lucru pe care l-am tot repetat și pentru noi uh, reprezintă prioritatea numărul 1. Dumneavoastră ne spuneți că paramet- parametrele și mm, parametrii și valorile reprezintă uh, standardele și tehnicile cele mai bune disponibile în acest moment. Sigur, um, lipsa de apă reprezintă o temă importantă, mai ales pentru sudul Europei, Europei însă în ultim, ultimii ani uh, și pentru Europa Centrală. Deci uh, se remarcă deja și la nord de Alpi că situația poate să fie dificilă din acest punct de vedere. Și vom vedea dacă în Uniunea Europeană avem uh, o opinie omogenă în ceea ce privește economisirea apei sau există diferențe în funcție de situația specifică. Există, desigur, state care au la dispoziție suficiente resurse de apă și în care economisirea apei um, ar avea limitări inerente. Aș dori să pun o întrebare care este recurentă în uh, Germania. Gestionarea apei în uh, Germania um, intră în responsabilitatea uh, fiecărui oraș în parte. Și acest lucru este foarte important pentru comunitățile respective. Pe de altă parte, Comisia este uh, promotorul pieței interne și dorește uh, dereglementare. Și doresc să știu care este părerea dumneavoastră din acest punct uh, de vedere în, în documentul în documentul Comisiei se, se vorbește despre um, aceste concesii Um, care ar trebui să aibă loc în, uh, peste tot în Europa. Eu aș dori să știu dacă trebuie să modificăm structuri care funcționează foarte bine în acest moment, uh, pur și simplu pentru că ne dorim o piață internă. Vittorio Prodi este primul care dorește să ia cuvântul. Grazie, președinte. Grazie anche la comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și comisiei pentru intervenție. În esență sunt de acord cu câteva rezerve. Ne îndreptăm către o schimbare foarte importantă. O schimbare în uh, condițiile de mediu, pentru că și uh, tiparul, precipitații se schimbă odată cu schimbările climatice. Acest lucru este uh, un fapt, e o realitate. De aceea doresc să subliniez uh, necesitatea de uh, crearea unei uh, politici generale mai incisive în domeniul apei. Am nevoie de o politică uh, care să permită conservarea apei, chiar în condițiile acestea de schimbare climatică. Doresc să întreb Comisia dacă a prevăzut uh, vreun program de reinjectare a apei în uh, pânza fratică pentru uh, a se asigura că pânza fratică rămâne în continuare o resursă de calitate suficientă pentru a putea fi, uh, ca apa uh, extrasă de acolo să poată fi băută, să fie apă potabilă. Ați spus că este nevoie ca autoritățile locale să ia măsuri, pentru că în uh, zonele rurale solul a devenit impermeabil. Deci există o nevoie specifică de a evita uh, înrăutățirea situației. Trebuie să facem ceva uh, special, uh, să luăm măsuri specifice în privința apei pentru a o reinjecta în pânza freatică în zona, zonele urbane. Este nevoie de o politică specială pentru a um, ne asigura că, că vânza freatică rămâne o, o sursă principală, o sursă de apă pe care să ne putem baza. Deci cred că trebuie să ne reexaminăm uh, abordarea generală în privința apei, având în vedere schimbările climatice. Pentru că trebuie să profităm de această ocazie pentru a îmbunătăți calitatea apei riserve di acqua, in particolare in relazione alle falde sotterranee. Și în special în ceea ce privește calitatea apei din pânza freatică. Mulțumesc, Victoria Prodi, Linda McEvan, la comentarii. Am o întrebare. Am uh, pierdut, din păcate, uh, începutul prezentării dumneavoastră pentru că rezolvam o problemă cu niște liste de vot. Cred că ați creat un fel de uh, ghid al bunor practici în loc să creați uh, o lege nouă. Cine va obține acest document uh, și ce veți face cu uh, reforma politicii agr agrare? În ce măsură sunteți implicați în această chestiune? Vineri am fost în Yorkshire într-o zi, uh, zi de vară foarte rece și ploioasă și analizam uh, aspectele um, erodării uh, turbei în uh, regiunea mea. Problema acolo este că uh, autoritățile locale nu dețin pământul, pământul este al fermierilor sau uh, al celor care administrează terenurile de vânătoare și um, calitatea apei nu este direct controlată de autoritățile locale. Problema este că uh, taxele sunt uh, mari. Dacă se um, gestionează într-un fel turba și se plantează în loc de turbă iarbă neagră pentru că terenul este destinat vânătorii de păsări, atunci um, contribuabilul trebuie să plătească pentru uh, epurarea apei uh, care curge în zona respectivă. Noi reformăm acum politica agrară și discutăm problemele de gestionare a pământului. În ce măsură sunteți și dumneavoastră implicați în această chestiune și cum se uh, identifică, cum se depistează de timpuriu problemele cu care se vor confrunta companiile care gestionează apei, a, apa? Cum se uh, prezervă, cum se păstrează natura în aceste zone rurale și cum se filtrează apa? Thank Christa Klaas. Mulțumesc, Crista Clasa, la comentariu. Vă mulțumesc. Apa reprezintă o sarcină permanentă pentru noi și noi astăzi discutăm din nou despre apă și aș dori să-i pun două întrebări concrete domnului Blöch. Discutăm despre economisirea apei, resursele de păstrare a resurselor de apă. Este adevărat că în anumite, că în anumite părți ale Europei uh, economisirea apei duce la probleme. Uh, conductele ruginesc deoarece trece prea puțină apă prin ele dacă se economisește prea multă apă. Deci cum am putea să rezolvăm acest uh, lucru? Domnul Leinen a amintit faptul că accesul la apă este foarte diferit de la o regiune la altă în Europa și trebuie să avem uh, strategii uh, specifice. Uh, Mâine vom vota um, regulamentul care se referă la detergenții de rufe. Anumite componente vor fi interzise um, în apă și um, în acest context aș dori să-l, să-l întreb expertul în apă dacă acest lucru este atât de uh, um, important pentru apa potabilă. Uh, Uh, ceea ce facem noi acum în ceea ce privește acest uh, regulament, includerea inclusiv a detergenților care sunt uh, folosiți pentru spălarea vaselor, dacă interzicem fosfații în acest detergenți. Mulțumesc, domnul Chris Davis. Thanks, Chairman. I was interested to hear what... Vă mulțumesc. Interesant ce spunea domnul Prodi despre reinjectarea apei în pânzele fratice din mediul urban. Știu, de exemplu, că Ciudad de Mexico, că acolo pânza fratică s-a redus foarte mult și mă gândesc că asta se întâmplă și în orașele europene, să nu, nu văd nicio autoritate municipală să analizeze problema asta. Deci, e o idee bună. Da, e clar că nu are rost să avem o nouă legislație din partea Comisiei atâta timp când avem legislație uh, pe hârtie care nu e pusă în aplicare de statele membre așa cum trebuie. Comisia s-a referit la mai multe țări care sunt aduse în fața justiției, Portugalia, Grecia, Danemarca și Belgia. Danemarca și Belgia, nu? And with Spain and Slovenia? Spania și Slovenia urmă și ele aceeași cale. Însă mă gândesc la un an, mă gândesc că aici vorbim doar de un singur act legislativ privind apa. Mă întâmplă Mă întreb dacă Comisia ar putea să își dea angajamentul în fața noastră uh, că va face tot posibilul să pună în aplicare legea. Eu am impresia că, din păcate, Comisia nu insistă pe cât poate pe lângă statele membre pentru ca acestea să respecte legea. Deci ce pași se iau? Ce măsuri se iau pentru ca statele membre să facă într-adevăr ceea ce au promis și s-au angajat să facă? Mulțumesc. Domnul Tatarel are cuvântul. Grazie, Presidente. Se si sostiene che una relazione fra... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă se afirmă că există o legătură între schimbările climatice și penuria de apă. Mă întreb uh, de ce uh, Parlamentul se uh, ocupă atât de mult de schimbările climatice și atât de puțin de penuria de apă. Eu aș dori ca atât Parlamentul cât și Comisia să ia măsuri în privința chestiunii apei și să acorde acestei probleme toată atenția pentru că nu putem, pentru că putem continua să trăim într-o lume cu atmosferă poluată, dar într-o lume fără apă, cred că ne confruntăm cu o problemă mult mai gravă, pentru că se pot isca războaie și putem muri cu toții. Se acordă foarte mult, cred că trebuie să acordăm mai multă atenție economiilor de apă. una dintre cele mai mari oțelării italiene este alimentată cu apă potabilă și de aceea mă întreb dacă n-ar fi cumva posibil să găsim o altă uh, formă de uh, alimentare cu apa acestei oțelării. În viața de zi cu zi, uh, cu toții dimineața când ne spălăm pe dinți, când ne radem, cred că ar trebui să ne punem problema cantității de apă pe care o consumăm și pe care o am putea o economisi și am putea să luăm câteva măsuri obligatorii. De exemplu, am putea să introducem uh, contoare în uh, case și putea, am putea să facem din această introducere a contoarelor o um, chestiune obligatorie pentru a face economii la apă. Toate le politiche dell'Unione Europea, cioè am putea să abordăm altfel politicile Uniunii Europene. Se vorbește foarte mult despre reforma PAC, dar ce cantitate de apă se consumă în agricultură? Dacă am uh, luat câteva măsuri, câteva dispoziții uh, și alegând mai anumite culturi pe care să le cultivăm, putem economisi milioane de litri de apă. Toate aceste elemente cred că ar trebui să fie reexaminate de Uniunea Europeană și cred că trebuie să ne luăm un angajament mai mare, pentru că acum nu dăm dovadă de suficient angajament. Ja, Herr Blöch, Sie haben gehört, was die Kollegen... Da, domnule Bloch, ați auzit cele spuse de către colegi și vă, rug, vă rugăm acum să ne dați răspunsurile. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu întrebările privind organizarea și proprietatea. Da, în Germania, într-adevăr, organi- ă, autoritățile municipale se ocupă de asta. Asta ține de Constituția fiecărei țări, de modul în care se reorganizează regiunile. Apa e furnizată de furnizori publici, privați sau prin parteneriate, însă asta e o decizie care ține de statele membre, de regiuni. E vorba de articolul 345 de funcționarea Uniunii Europene unde se interzice în mod specific folosirea legislației europene în ceea ce privește legile legate de uh, proprietatea statelor membre. Privește referendumul din Italia. Una din întrebări era dacă sunt de acord cu privatizarea furnizorilor de apă sau că aceștia să rămână de stat. Deci vă spun încă o dată, e o chestiune legitimă, însă răspunsul ține de statele membre. Deci ce va face Italia, va stabili Italia. Niciodată Uniunea Europeană, Bruselul. Un alt element, achizițiile publice. Și aici ajungem la alocarea internă a contractelor sau externalizarea. Să vă dau un exemplu pentru cei care nu sunt prea implicați în asta. Dacă orașul meu, Iena, ar crea o companie, 95% în proprietatea orașului și 5% a mea, și s-ar gândi să îi aloc aceleași companii pentru furnizarea de apă potabilă, atunci Curtea de Justiție, conform jurisprudenției sale, ar spune că procentul de 5% pe care l am eu, iar 95% e cel al orașului Iena, însă asta înseamnă că e un parteneriat public-privat. Prin urmare, aici se aplică legile de achiziție publică, ceea ce ar însemna că orașul Iena ar fi într-o situație defavorabilă, cu mii de angajați care ar trebui să opereze această întreprindere, însă ar trebui să-i plătească uh, unei alte întreprinderi exterioare pentru aceste servicii. It is again against this... E clar că legile nu, regulile nu sunt foarte clare, însă un lucru îl știm țările membre și regiunile trebuie să vadă cum pot face față nevoilor lor. Avem trei feluri aici de modele în Uniunea Europeană. În primul rând, municipalitățile uh, au, dețin și operează furnizori de apă potabilă. În al doilea rând, proprietatea este a municipalității, însă furnizorii privați oferă serviciile și un al treilea model în țara Galilor și în Anglia, nu însă în Scoția și nici în Irlanda de Nord, e un model de companii uh, privatizate uh, care dețin monopolul. În ceea ce privește acum întrebarea domnului Prodi privind reinjectarea apei. Da, sunt de acord cu ce spune dumnealui. Utilizarea apei, da, este într-adevăr uh, soluția la lipsa de apă, iar în comunicarea sa, Comisia a vorbit despre reutilizarea apei și să vă dau un exemplu. S-a luat o decizie la un nivel foarte înalt, în Cipru. Guvernul și Parlamentul de acolo au hotărât că Obiectivul lor este o utilizare, reutilizare de 100% a apelor folosite, deci nu deversarea acestora în Marea Mediterană. Și apele uh, reutilizate sunt folosite pentru irigații mai ales. De altfel, întreaga coastă a Ciprului e practic o zonă cu plajă, cu excepția Limasolului. Acum, în ceea ce privește faptul că solul devine impermeabil, impermeabilizarea solului. Da, se răspund domnului Davis. Activitățile trecute din trecut, cele industriale, dar și, agricu- și agricole, dar și urbane, au dus la impermeabilizarea solului. Asta e clar. Care are, lucru care are un efect asupra pânzei freatice. De asemenea, există și un efect negativ în ceea ce privește scurgerea apelor către mări în caz de inundații. Da, iar această idee de a reinfiltra apa prin conducte, pentru așa ceva nu e nevoie neapărat de legislație, e vorba de niște practici bune care își au locul în directiva cadru apei. Acum, în ceea ce este potențialul de economisire a apei. Comisia, în comunicarea sa privind penuria și seceta, a identificat două surse de economisire a apei. În primul rând, irigațiile în agricultură, în anumite regiuni, mai ales în sud, unde lipsește apa în mod acut, deci irigațiile reprezintă 80% din consumul total de apă. O altă sursă de pierdere apei este legată de scurgeri. Rată de scurgeri de 30-40% în anumite cazuri. Deci dacă am face față acestor scurgeri, e clar că am economisi apă. Și revin la îngrijorarea exprimată de domnul Leinen. Comisia nu va propune niciodată o abordare unică pentru toată lumea. Deci, indiferent de câte scurgeri ai, de 50% sau de 20%, nivelul de scurgeri trebuie redus. Cu 90% nu avem cum să spunem asta. Va trebui să o facem în funcție de nevoie și în funcție de uh, sursele de apă din regiunea respectivă. Doamne McCaven, practicile bune. Da, acest ghid va fi disponibil în 2012. Acele surse de apă care au probleme în momentul de față, iar problemele sunt legate de contaminarea bacteriologică, de evenimente ca cele cunoscute legate de castraveți sau de germeni de, de fasole, also responsible for quite a lot of the non Să nu uităm de asemenea că uh, o ramură a bacteriei E. coli de asemenea a cauzat probleme extrem de grave. Member states and regions, we would... În orice caz, noi încercăm să vedem care este situația în fiecare regiune să vedem care sunt problemele lor la fața locului, iar împreună cu statele membre, aceste municipalități vor încerca să promoveze cele mai bune practici. Reforma PAC. O întrebare foarte bună. Comisia mea și-a luat angajamentul uh, să se respecte cerințele din directiva cadru apei în viitorul PAC. Asta este o condiție prealabilă pentru a primi subvenții europene în domeniul agriculturii, deoarece la ultima reformă PAC și după ce s-a pus în uh, aplicare directiva cadru apei, eu dacă aș fi agricultor ar trebui să știu ce pot să fac și nu. În urmă cu șase ani uh, nu se știa clar, era un vid clar care trebuia umplut. M-am referit de asemenea că în ceea ce privește economisirea apei, Comisia nu va propune niciodată o soluție unică pentru toată lumea. Deci, ca să-i răspund doamnei Clas, care a pus o întrebare foarte legitimă, dumneavoastră a întrebat dacă trebuie economisită apa în mod lineal. Nu, este răspunsul. Trebuie să găsim o soluție pentru fiecare caz și să nu creăm probleme propunând soluția noastră. În ceea ce privește fosfații din detergente, detergenți, propunerea comisiei este să elimine treptat uh, detergenții cu uh, fosfați, care reprezintă practic 80% din detergenții pentru rufe. În același timp, Comisia va trebui să analizeze situația și să facă o propunere până în 2015. Știu că la Parlamentul European se discută despre o eventuală posibilitate a eliminării treptate a detergenților, a fosfaților din detergenții pentru rufe. A, se dorește și includerea detergenților, fosfaților din detergenții pentru vase. Da, trebuie să știți că mai multe state membre deja au trecut la eliminarea fosfaților din detergenții pentru vase. Și dacă e să vedem cum reacționează industria, ei reacționează în două feluri. Deci depinde cu cine vorbești. În orice caz, sunt sigur că procesul politic va duce la o soluție. Comisia va face tot posibilul pentru a se putea adopta o soluție cât mai repede. Domnul Davis a pus o altă întrebare. Dacă suntem suficient de ambițioși în ceea ce privește punerea în aplicare directivei cadru apei? Ei, răspunsul meu, ca cetățean sau ca persoană care îi pasă de mediu e că, da, poți să fii tot timpul mai ambițios. Dacă e să vedem cum stă cu planurile de științare a comisiei până la sfârșitul lunii martie. În 2010 comisia a început procedura de încălcare și la mai puțin de un an, patru din șase țări sunt în fața Curții de Justiție. The picture that... Ce înseamnă asta? 21 de state membre au făcut lucrurile la timp. Asta arată că strategia de punere în aplicare, elaborată împreună cu statele membre, cu comisia, cu părțile interesate, a dus la rezultate și a evitat întârzierile inutile. Cei care însă nu și-au făcut temele au fost trimiși în fața Curții Europene de Justiție și vom face asta și pe viitor. Domnule președinte, în ceea ce privește intervenția domnului Tatarela, aș vrea să-i spun că, într-adevăr, schimbarea climatică reprezintă un vector uh, principal în ceea ce privește viitoarea gestionare, gospodărirea resurselor de apă. Este foarte multă secetă, da, într-adevăr, nu doar în sud, sunt eh, afectate și alte regiuni acum. Nivelul de precipitații va rămâne practic același, vor exista și inundații majore care va însemna că hidrografia practic este dată peste cap. În ceea ce vrește cultura de economisire a apei. Clar că ne putem schimba parte din comportamentul zilnic, dar nu toate casele au toalete cu două butoane pentru a trage apa. Trebuie să vedem care sunt problemele actuale. Există mari probleme legate de pierderile de apă potabilă, așa cum s-a spus scurgerile la care s-au referit și deputații. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Blăș, pentru aceste răspund, răspunsuri. Așteptăm uh, acest document din partea dumneavoastră și vă asigurăm că tema respect, această temă va rămâne în continuare foarte importantă în comisia noastră. Trecem uh, acum la următoarele două puncte înainte ca comisarul uh, Dali să vină la noi la 15.30. Avem la dispoziție 40, la 40 de minute. Pentru aceste două puncte, punctul 5, modificarea directivei în ceea ce privește uh, aplicarea de etape de emisii pentru tractoare cu ecartament îngust. Și colegul nostru, Tatarela, este expertul în acest domeniu și ne va spune toate cele necesare pentru acest lucru. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Più eh, la colega Pitikanen, qui am mai discutat despre această problemă a tractoarelor când i-am răspuns la unei în, eh, la, în alte eh, ocazii. Acest raport este doar o continuare a ceea ce s-a discutat deja, pentru că legislația cadru rămâne la fel vrem să reducem uh, emisiile și atunci legislația europeană a decis că uh, emisiile din, de la tractoare trebuie să fie reduse în anumite etape. Deci au împărțit timpul în etape. În alte rapoarte am analizat problema flexibilității. În măsura în care flexibilitatea prevăzută deja de lege uh, dată fiind această criză economică, este uh, un, o flexibilitate pe care dorim să o creștem. Am uh, crescut uh, nivelul de flexibilitate. Raportul meu nu uh, are ca scop creșterea flexibilității, ci suspendarea directivei, cel puțin uh, la etapa 3B sau la etapa 4, pentru că e vorba de tractoare foarte mici aici. Uh, E vorba de tractoare foarte înguste, cu îngust, ecartament îngust de uh, uh, o lățime de aproape un metru, aproape ca niște uh, jucării și care sunt destinate exclusiv anumitor produse de, ale fermelor europene, precum uh, vița de vie, deci sunt destinate podgorilor. Sistemul de uh, post-tratare nu este unul ideal. Avem nevoie de un sistem care să poată fi încorporat uh, în compartimentul motorului. Este foarte important pentru noi așadar să respectăm etapele 3B și 4. Pur și simplu, la ora actuală este uh, imposibil să introducem sistemul de post-tratare în uh, sub capota acestor tractoare. Comisia a venit cu o decizie înțeleaptă de oprire a implementării acestei uh, directive, a etapelor 3B și 4, pentru 3 ani, pentru a permite industriei să găsească uh, soluția de a încadra aceste sisteme post-tratare uh, sub capota tractoarelor, în compartimentul motorului. Astfel, uh, trebuie să facem anumite verificări pentru a vedea dacă putem merge mai departe sau dacă spunem ok, capitulăm acum, nici măcar nu vom încerca să schimbăm ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tatarela! Foarte pe scurt, foarte la obiect și foarte clar a fost uh, prezentarea dumneavoastră. Deci să ascultăm indicațiilor, indicațiile comisiei în ceea ce privește etapele 3B și 4 și să permitem industriei să caute soluții. Primul raportor din umbră are cuvântul uh, pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Um, da, e dificil să vorbim despre uh, o uh, lege a cărei implementare este oprită. Bineînțeles că um, verzii au avut o reacție um, foarte um, agresivă în momentul în care au auzit de această posibilitate. Tocmai am avut un dialog tripartit în ceea ce privește uh, motoarele utilajelor mobile fără destinație rutieră. Uh, am uh, produs uh, o lege și iată că obținem ceea ce am dorit, ne atingem obiectivul, pregătim o lege și ne, uh, ne trezim că ea, de fapt, nu este viabilă, pentru că aceste tractoare cu, um, tractoare cu ecartamentul îngust destinate podgorilor nu se încadrează în această categorie. Dacă trecem la etapa următoare, vom întâmpina probleme, pentru că în etapa următoare vom avea nevoie de tehnologii care există, dar care, din păcate, nu pot fi, uh, nu intră sub capota tractorilor respective. Sistemele sunt prea mari. Am avut probleme și cu tractoarele prea mari și cu um, um, sistemele de um, eșapament. Uh, sistemele de gaz de țevi de eșapament care uh, pur și simplu au implicat uh, noi uh, inovații. Și aș dori să vă spun că, ținând cont de cât de mare este acest sector de piață, protecția um, mediului înconjurător uh, nu este mărită foarte mult, deci este vorba de îmbunătățiri foarte mici este vorba de o cifră de chiar mai mic de 1%. Și cred că de fiecare dată ar trebui să ne gândim la um, cât de eficient din punct de vedere, eficientă din punct de vedere economic este asemenea, asemenea măsură. Um, desigur, vom mai discuta despre această temă, deoarece um, peste trei ani um, va, va trebui să revenim asupra acestei uh, teme, deoarece atunci se vor plânge uh, fermierii noștri care au aceste uh, tractoare care nu, pe care nu le mai pot folosi. Danke, Kramer. Mulțumesc, domnule Kramer. Cred că nu trebuie să renunțăm niciodată la speranța că vor fi găsite soluții tehnice mai bune Acum Bas Aicut are cuvântul. Away. Înainte să fugă Holder, aș vrea să-i spun că am o surpriză foarte bună pentru el. Verzi întotdeauna se uită la conținut și hotără să facă ceva în funcție de conținut. Ca la alte detalii, ca în cazul motoarelor utilajuri mobile fără destinație rutieră, So therefore, this time we will not plea for rejection. Am văzut niciun motiv să cerem o respingere, deci de data asta nu vom cere asta. E păcat că acest coleg face o declarație și pleacă repede din sală, deci ar fi putut să vadă aici că verzi nu resping lucrurile neapărat din oficiu. Sper să îi transmiteți. Sper că sunteți de acord, domnule președinte. De... Eu voi încerca să fiu subcint. Noi nu vedem niciun motiv pentru a ajusta propunerea comisiei. Domnule Tatarela, salutăm munca dumneavoastră, însă avem impresia că ceea ce propune comisia e greșit. Deci noi suntem pentru ceea ce zice comisia, nicio respingere și să nu mai amânăm lucrurile așa cum spune domnul Tatarela. Deci nu suntem pentru amendamentele dumnealui, ci urmăm doar propunerea comisiei și nu vom sprijini o respingere. Es gibt immer wieder Überraschungen und man lernt. Da, e frumos când se mai întâmplă surprize și avem întotdeauna uh, noi lucruri pe care le putem învăța. Văd că și domnul Kramer se reîntoarce acum. Nu mai am pe nimeni pe lista de vorbitori, acum doar domnul Renders din partea comisiei. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că suntem uh, mulțumiți de munca raportorului dumneavoastră, domnul Tatarela, și uh, ne mulțumește de asemenea propunerea dumnealui, în sensul că înainte de a lua o decizie, din, uneori este bine să faci o, o analiză concretă. Acum, referitor la cele spuse de domnul Kramer, în momentul în care am adoptat directiva în anul 2000, um, existau anumite semne de întrebare um, dacă prevederile referitoare la gazele de eșapament vor fi uh, Um, vor putea fi aplicate și pentru aceste tractoare cu ecartament îngust. Deci de aceea de atunci ne gândeam la necesitatea unei revizuiri ulterioare. Ne mulțumește însă ceea ce am interpretat noi că ar fi un sprijin general din partea Comisiei în Vă mulțumesc. Ja, danke, Herr Renders. Vă mulțumesc, domnule Renders. Termenul de depunere a amendamentelor este 16 iunie, deja săptămâna asta, la ora 12. Deci cine dorește să depună amendamente pentru raportul domnului uh, Tatarela trebuie să o facă până la data de 16 iunie. Am ajuns la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este tema achizițiilor publice și modernizarea acestui domeniu. Raportoarea din partea comisiei noastre este Asa Veslund. Asa Veslund, ai cuvântul pentru a ne face introducere în această temă. Da, voi încerca să vă prezint o introducere. Domeniul achizițiilor publice este unul foarte larg și sper că punerea în aplicare um, funcționează foarte bine în toate statele membre, deoarece situația este foarte um, diferită de la un stat la altul. Eu, pe baza experiențelor mele, sunt de părere că uneori prevederile sunt considerate a fi o piedică în calea um, achizițiilor publice. Se dorește um, să se facă prea mult pentru protejarea mediului înconjurător. Deci se, se pun uh, uneori condiții de mediu care sunt, uh, uh, care sunt prea severe și desigur acest lucru, regretăm acest lucru pentru că um, ce ne dorim noi este să îmbunătățim uh, protecția mediului înconjurător. Avem aici uh, un aviz pentru, pentru Comisia IMCO și sper că raportoarea responsabilă de la IMCO va ține seama de, de avizul nostru în sensul includerii unor prevederi referitoare la mediul mai larg. O problemă foarte dificilă este, se referă la întrebarea adresată noi uh, Comisiei referitoare la uh, prevederile obliga, obligatorii. Uh, eu am încercat să am o abordare cât mai lină din acest punct de vedere. Am discutat cu raportorii din umbră și spre bucuria mea am ajuns la uh, concluzia că nu ar trebui să uh, prevedem asemenea uh, lucruri obligatorii. Ar trebui să fie păstrate uh, prevederile actuale în cadrul cărora sunt amintite anumite stimulente. Cum se poate, cum se poate face acest lucru, care ar fi cadrul cel mai potrivit pentru a nu se ajunge la o diluare a mediului înconjurător, va trebui să mai vedem. Din acest punct de vedere, voi uh, propune un amendament la punctul 5 al avizului. Apoi, trebuie să um, ne concentrăm asupra cost, uh, ciclului de viață și asupra costurilor ciclului uh, de viață și din acest punct de vedere, nu trebuie să discutăm întotdeauna doar despre costuri, ci trebuie să ținem seama și de consecințele asupra mediului înconjurător. Trebuie să ținem seama de specificațiile uh, tehnice și nu doar de preț, ci și de ciclul uh, vieții a unui proiect întregul proces de producție um, trebuie um, analizat, deoarece în acest moment se pune accentul doar pe anumite aspecte, pe anumite servicii care reprezintă o, doar o parte a domeniului achizițiilor publice. Deci trebuie să ținem cont și de rest, celelalte aspecte, de costurile de producție și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, uh, voi și am înaintat anumite amendamente. Există și un alt punct um, important. Discutăm întotdeauna despre aceste alimente um, produse um, la fa- cât mai aproape de locul în care sunt uh, uh consumate. După, păre- după părerea Curții Europene de Justiție, această abordare nu respectă Tratatul Uniunii Europene. După părerea mea, cred că am putea să, să avem anumite pretenții în ceea ce privește transportul alimentelor. Trebuie să vedem ce consecințe și ce efecte are transportul alimentelor asupra mediului înconjurător și cum influențează acesta uh, schimbările, plome, schimbările climatice. Este foarte greu, este foarte greu să calculezi um, care, este, care sunt costurile ciclului întreg de producție, este greu să calculezi care este amprenta um, fiecărui produs. Um, de exemplu, un uh, pui care este produs la o distanță de, este crescut la o distanță de 20, 20 și 20 ceva de kilometri, um, va avea un impact asupra uh, mediului mult mai redus decât un pui care este importat uh, din uh, Thailanda sau știu și eu, din, din altă țară. Însă cred că prevederile existente în acest moment uh, dacă pot să spun așa, ar trebui să meargă într-o uh, direcție care să asigure o mai mare sănătate. Dacă este să um, analizăm exact câte uh, emisii de gaze cu efect de seră sunt produse de acest, uh, de acest transport al alimentelor, cred că putem evita um, situații absolut uh, absurde uneori. Da, cred că cam atât am avut de spus și aștept cu uh, nerăbdare remarcile colegilor. Îți mulțumesc, Aza Veslund. Cred că achizițiile publice reprezintă aproximativ 18% din produsul intern brut Este vorba de un uh, număr mare de, de achiziții, de contracte și dacă acest domeniu devine unul, unul durabil, ar putea să devină un model pentru sectorul privat. Există mai mulți raportori din număr care doresc să ia cuvântul Ianoș Adel din partea PPE acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi um, este o zi mai specială, deoarece la punctul 3 rolurile au fost exact uh, invers. Acum doamna Vest este raportoare și eu sunt raportor din umbră din partea PPE. Aș dori să adaug câteva lucruri. Foarte puțin știu că în cadrul cărții um, verzi au fost puse 114 întrebări de către comisie. Doar o mică parte um, dintre aceste întrebări se referă la uh, domeniul achizițiilor uh, publice. De ce este important să avem noi reguli în domeniul achizițiilor publice? Mulți uh, explică acest lucru și, după părerea mea, au dreptate um, cu acest lucru. Am stab- în felul următor, am uh, hotărât deja strategia EU 2020 și obiectivele pe care le-am stabilit acolo le vom putea atinge, după părerea mea, doar dacă avem aceste noi uh, reguli în ceea ce privește domeniul achizițiilor publice, care să țină seama de mediul înconjurător, de folosire eficientă a resurselor. Sunt lucruri foarte importante și în domeniul achizițiilor publice. Dacă este să caracterizăm munca doamnei raportor în, în câteva cuvinte, aș putea să spun că sprijin um, proiectul de aviz și aș dori să subliniez um, câteva lucruri de la punctele 6 și 7. Nu doresc să intru în detalii, însă este foarte important să analizăm, să vedem care, care sunt costurile uh, Um, ciclului de viață și să și tragem concluziile necesare pentru uh, achizițiile publice. Nu este întotdeauna cel mai important să ții seama doar de cele mai mici, uh, cele mai mici costuri, ci trebuie să ținem seama și de alte um, aspecte. Aș mai adăuga alte trei lucruri în completare. Pe de-o parte, trebuie să stabilim uh, foarte clar, fie într-o nouă directivă, fie într-un nou regulament, ce anume așteaptă Uniunea Europeană din partea uh, statelor naționale. Avem nevoie de un regulament foarte clar, deoarece dacă ne vom pune la dispoziție un uh, spațiu de manevră prea larg, atunci uh, vor exista anumite state membre care vor pune în aplicare bine această directivă, altele care vor pune în aplicare această directivă mai puțin bine. Deci avem nevoie de o punere în aplicare omogenă în Uniunea Europeană. Ceea ce este important este să ținem seama de interesul public întotdeauna. Deci dacă este nevoie să fie impuse anumite aspecte în cadrul uh, unei achiziții publice, acest lucru ar trebui să aibă loc la nivel local. Și apoi, în momentul în care uh, a a fost primit un contract în urma unui asemenea uh, proces și dacă aspectele de mediu au avut un uh, rol important în cadrul acestui proces, atunci ar trebui să se verifice dacă, uh, într-adevăr, și în ce măsură aspectele legate uh, de mediu și prevederile, uh, prevederile cerute legate de protecția mediului înconjurător au fost respectate. Oricum, sunt de acord în principiu cu orientarea și cu forma raportului. Vă mulțumesc. Următorul este domnul Bușoi din partea grupului ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să mulțumesc doamnei uh, Veslund pentru munca dumnei. Dacă ne dorim îndeplinirea obiectivelor politice a strategiei EU20, achizițiile publice reprezintă un instrument uh, util pentru uh, în acest sens. Sprijin propunerea de a, uh, de a ține cont de aspectele legate de mediu în momentul în care se acordă un contract public. Cu toate acestea, aș avea câteva mici propuneri. De exemplu, formularea la punctul 4 este puțin neclară. Nu înțelegem dacă această, acest lucru ar trebui să facă parte din criteriile de acordare sau um, de, să facă parte din specificațiile uh, tehnice. Poate doamna raportor ar putea să clarifice acest punct. După părerea mea, cred că ar fi bine dacă am include acest lucru în criteriile de acordare. Tot la punctul 4, cred că aspectele de mediu ar trebui să fie incluse în toate achizițiile publice și acest lucru pare să se contrazică cu punctul 7, deoarece există anumite contracte în care uh, aspectele de mediu nu sunt relevante. Deci, poate aspectele de mediu ar trebui să fie incluse doar în contractele care sunt uh, relevante. În plus, criteriul uh, legat de prețul cel mai redus ar trebui să fie important în, în uh, contextul în care aspectele de mediu nu sunt uh, relevante. Și eu sunt de părere că costul ciclului de viață ar trebui să fie să, să se țină seama de, de, de ele în momentul în care se acordă un contract. Cred că ar trebui să uh, discutăm ca acest lucru să devină obligatoriu. Din punct de vedere al mediului înconjurător, costul uh, ciclului de viață um, este unul important. În plus, pentru ca acest lucru să funcționeze, cred că Comisia ar trebui să propună o metodologie de calculare a acestui cost pentru a ajuta autoritățile publice în alegerea celei mai bune oferte. Și în, în final, cred că trebuie să ținem seama de faptul că avem nevoie de o convergență între achizițiile publice și aspectele de mediu, dar nu trebuie să uităm de aspectele de competitivitate Trebuie să găsim echilibrul potrivit pentru a nu afecta competitivitatea. Trebuie să ne asigurăm că cele propuse de noi nu vor îngreuna participarea IMM-urilor la achizițiile publice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Chair. Um... Vă mulțumesc. După părerea mea, într-adevăr e o chestiune foarte importantă, cum spunea și dumneavoastră mai, depra- mai devreme, iar actualizarea acestor reguli ne dă posibilitatea de a promova o economie durabilă în Uniunea Europeană. Și cum spunea doamna Veslund, am avut deja o reuniune și uh, Uh, s-a întrunit uh, un acord practic generalizat. Salut părerea raportoarei, sunt de acord practic cu tot ceea ce a spus în acest aviz și ca și antevorbitorii mei spun că ar trebui incluse aici uh, că ar trebui incluse considerente de mediu în toate achizițiile publice. Și asta se facă în mod obligatoriu. Să nu uităm de asemenea că de multe ori e greu să pui în practică așa ceva. Grupul meu crede de asemenea că criteriul prețului cel mai, costului cel mai uh, redus ar trebui folosit doar atunci când se vede că cerințele de mediu, criteriile de mediu sunt uh, lipsite de relevanță în cazul respectiv. Da, eu cred că va exista un consens destul de larg, însă sper să găsim o cale, așa cum spunea și doamna Veslund, pentru a ne asigura că achizițiile publice uh, încurajează mai ales uh, întreprinderile locale, deoarece doar așa are de câștigat economia locală și tot așa combatem schimbarea climatică și avem niște efecte pozitive la fața locului. În circunscripția mea, peste 50% din serviciile achiziționate de uh, sectorul public din țara Galilor sunt la nivel local. Deci aș vrea ca acest procent să crească, însă e problematic din cauza articolului 191 din tratat. 101 din tratat, mă scuzați. Deci cu toții vrem să uh, favorizăm uh, întreprinderile locale, alimentele locale, pentru școli, pentru spitale, însă sper ca prin amendamente să putem face posibil acest lucru. Vă mulțumesc! Danke, Frau Evans. Äh, jetzt Vă mulțumesc, äh, doamna Evans. Acum Marina Iana Kudakis are cuvântul. Um, yes, I'd like to also congratulate... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe doamna raportor. Cred că este pe calea cea bună. Uh, și vom putea susține uh, o mare parte a raportului uh, dumisale. Am făcut câteva amendamente. Am început de la uh, premisa că interesele statelor membre trebuie să conviețuiască cu binele mediului și al Uniunii Europene. Sper să putem apăra toate aceste interese. Sunt de acord cu uh, colegul uh, din fața mea. E vorba de o uh, directivă privitoare la piața internă și trebuie să ținem cont și de binele uh, întreprinderilor, nu doar uh, de mediu. Noi uh, respectăm uh, poziția statelor membre și dorim să facem acest lucru în continuare. Uh, după cum uh, s-a spus la alineatul 7, sunt și uh, probleme de mediu o prioritate a noastră, însă nu sunt singura noastră preocupare. Trebuie să avem o abordare flexibilă. Politica noastră trebuie să fie maleabilă în privința obiectivelor sale și uh, dacă avem obiective obligatorii, cred că uh, ne limităm într-un fel uh, spațiul de manevră. E foarte important ca IMM-urile să fie încurajate să uh, lucreze, să depună eforturi pentru a obține aceste contracte și pentru a face eforturi ecologice. Uh, în esență, repet, suntem în favoarea acestui raport. Sabina Vilț. Vă mulțumesc. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei raportor pentru avizul foarte bun. Achizițiile publice reprezintă aproximativ 16% din PIB-ul Uniunii Europene, este vorba de aproximativ 2000 de miliarde de euro. Așadar, um, Uniunea Europeană are astfel o posibilitate de a reduce modelele care nu sunt uh, durabile. În același timp, există posibilitatea de a sprijini instrumentele care uh, țin cont de uh, mediul înconjurător. Dacă este să, să um, analizez uh, documentul prezentat de comisie, după, cred că lipsesc foarte multe lucruri aici. Unele sunt amintite doar tangențial. Este foarte important um, ca în cazul achizițiilor publice să nu se țină seama întotdeauna de uh, ofertantul care face costul cel mai uh, redus. Criteriul cel mai important este uh, întotdeauna, uh, trebuie să fie întotdeauna costul întregului, uh, întregului proiect. Și sarcina Uniunii Europene este ca prin intermediul uh, achizițiilor publice, să profite și să arate care sunt uh, beneficiile dacă se ține seama de um, mediul înconjurător. Și aici discutăm în primul rând de beneficii care se manifestă pe termen lung, nu pe termen scurt. Desigur, întotdeauna autoritățile locale au dificultăți de a vedea care este beneficiul pe termen lung uh, când este vorba de lucruri care sunt foarte stringente. Un alt aspect foarte important trebuie să fie uh, condițiile de muncă, deoarece presiunea legată de costuri duce la erodarea condițiilor de muncă întotdeauna. Și după părerea mea, și în, uh, din acest punct de vedere, Uniunea Europeană trebuie să folosească instrumentul pe care are la uh, dispoziție pentru a se asigura că um, salarii stabilite în urma unui uh, contract colectiv de muncă să devină o normă în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem însă ce va rămâne din acest raport după celelalte comisii își vor spune cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Acum doamna Sofie Oconi are cuvântul. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Dași colegii. multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun au fost deja uh, spuse. Vreau să îi mulțumesc raportoarei pentru acest raport uh, și pentru eforturile depuse și uh, să amintesc că 60% uh, din PIB îl reprezintă piețele publice. Achizițiile publice, mă scuzați. Această chestiune este un lucru esențial, chiar dacă e vorba de o directivă care privește uh, uh, piața internă. Ultimele cereri de uh, ofertă lansate în Polonia au fost câștigate de o societate chineză. E vorba de construirea unei autostrăzi cu fonduri europene. Trebuie să fim conștienți de aceste lucruri, pentru că uh, vedem că astăzi chinezii pot intra pe piață prin intermediul acestor um, licitații publice, în timp ce nicio companie europeană nu are acces pe piața chineză prin um, licitații similare. State precum uh, China nu au uh, aceleași uh, dorințe și aceleași obiective de mediu și nu au nici aceleași așteptări, din păcate. C'est bien. Alors... Acum, doamna Pilar Ayuso? Ah, nu. Doamna Veslun, dacă aveți câteva remarci în uh, concluzie. Da, voi fi foarte succintă. Mă bucură toate remarcile care au fost făcute de colegi și sper că până la urmă vom avea un aviz uh, foarte bun. Aș dori să spun ceva foarte concret la punctul 4 în suedeză formularea este foarte clară. Aspectele de mediu ar trebui să, um, ar trebui să se țină seama de aspectele de mediu la toate achizițiile publice. Poate varianta în engleză nu este la fel de clară. În continuare, la punctul 4, se vorbește despre aspectele de mediu care ar trebui să fie incluse fie la specificațiile tehnice sau se vorbește de posibilitatea de a, a stimula um, ținerea cont de aceste aspecte de mediu. Să putem să vedem dacă putem îmbunătăți formularea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Veslung. Acesta a fost tema modernizării domeniului achizițiilor publice. Comisia noastră își dorește mai multă durabilitate în uh, procesul de, de achiziții publice. Termenul de depunere a, a amendamentelor este 16 iunie. Dragi colegi, um, salut uh, reprezentanții uh, Consindustria din uh, Italia, care sunt prezenți aici la noi la comisie și care mai pot vedea o mică parte din ordinea de zi pe care am avut-o astăzi la Comisia noastră pentru Mediu și uh, Siguranța aliment- Alimentelor. Și am ajuns acum la o temă care ne interesează foarte mult. Îi spun binevenit, îi spun bună domnului comisar John Daly, care va vorbi despre o temă care ne-a afectat pe toți în ultimele câteva săptămâni. Este vorba de uh, bacteria prescurtat EHEC. Această bacterie a dus la foarte mari probleme în Germania, dar și în alte, în alte țări europene. A dus la mari pagube și în domeniul agricol. Săptămâna trecută la Strasburg am avut ocazia de a discuta uh, foarte, destul de deliat cu dumneavoastră și ar fi foarte interesant să vedem care este situația astăzi, marți, Din nou avem o, o temă care ne, ne preocupă. Anul trecut uh, am discutat despre uh, virusul A1H1, um, virusul care cauzează gripa porcina. În acest an este vorba de o bacterie și putem vedea cât de lipsită de importanță au devenit granițele. Uh, un lucru care se întâmplă într-un stat membru are efecte uh, imediate în uh, uh, părerea opiniei publice din alt stat membru și se produc uh, pagube imense dacă nu există o gestiune a situației optimă. Săptămâna trecută, mulți colegi în Strasburg s-au referit la un haos în ceea ce privește uh, comunicarea în Germania există un uh, sistem federal, 16 uh, landuri care au propriile ministere de sănătate, există apoi nivelul național și abia apoi nivelul european. Și noi aici, la Parlamentul European, încercăm întotdeauna să acționăm cât mai rapid, să clarificăm lucrurile cât mai rapid și, desigur, în primul rând, uh, în interesul oamenilor, dar și în interesul sectoarelor uh, economice care sunt afectate. Aveți cuvântul, domnule comisar, pentru a ne spune care este poziția Comisiei și ce învățăminte uh, trebuie să uh, tragem în urma acestei situații. Există această agenție în Stockholm care se ocupă de combaterea acestor epidemii deci, ce ar trebui să se îmbunătățească pentru a nu avea nevoie de 3-4 săptămâni până când știm cu siguranță uh, care este cauza acestei epidemii și pentru a avea limbajul potrivit adresat cetățenilor? Vă rog, aveți cuvântul. Well, thank you very much. Uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. Mă bucur foarte mult că am astăzi ocazia de a vă prezenta ultimele evoluții în ceea ce privește izbucnirea acestei epidemii de bacterie E. coli după reuniunea plenară de săptămâna trecută. Cu toții suntem uh, îngrijorați de decesele cauzate de această epidemie alimentară. Încă o dată îmi transmit condoleanțele celor afectați. Situația e în continuă evoluție. Acum avem 3300 73 de cazuri de E. coli raportate în UE, Norvegia și Elveția, cu 818 persoane care au uh, complicații grave. Conform ultimelor informații, 35 de decese au avut loc în Germania și unul în Elveția, cauzate de această... în Suedia, mă scuzați. Uh, și e probabil să aibă loc și decese suplimentare, deoarece perioada de incubație uh, e mai lungă, iar tratamentul nu a reușit să-i ajute pe cei afectați. Epicentrul rămâne zona din jurul Hamburgului, nordul Germaniei. Și majoritatea cazurilor raportate în afara Germaniei se referă la cetățeni germani care călătoreau sau persoane care vizitaseră Germania recent. Acum, ce face Comisia Europeană pentru a face față acestei epidemii? În primul rând, am activat imediat toate rețelele noastre pentru gestionarea crizelor, când am primit prima științare din partea Germaniei pe 22 mai. Rețelele au fost în legătură, în contact direct și permis schimbul uh, timp util al informațiilor. Comisia organizează uh, reuniuni zilnice aproape cu autoritățile de sănătate și de siguranță alimentară din statele membre pentru a discuta evoluția acestei epidemii. Măsurile de sănătate pentru a preîntâmpina infecțiile și tratarea persoanelor. Sistemul de alertă precoce pentru alimente și nutrețuri oferă o bază solidă de schimburi de informații. În al doilea rând, i-am cerut Centrul European de Prevenire a Bolilor și de Control a Bolilor să evalueze științific situația în funcție de evoluția acesteia. Acest centru, împreună cu EFSA, a oferit uh, consiliere uh, publicului. Consiliere care e disponibilă în toate limbile pe site-ul Comisiei am cerut uh, acestui centru să organizeze niște bune practici privind tratamentul, implicând atât statele membre cât și profesioniștii din domeniul sănătății. De asemenea, am cerut uh, uh, agenției EFSA să ofere con- consiliere privind contaminarea legumelor proaspete și privind uh, măsurile de atenuare a riscurilor. EFSA deja și a dat uh, avizul în doar câteva zile și una din recomandările principale este menținerea unui grad cât mai ridicat de igienă. Uh, și în anii anteriori, tulpina 0104 de coli fusese deja recunoscută. Și asta datorită unui sistem introdus în 2003 în toate statele membre. De asemenea, asistența experților EFSA de acum de 10 zile încoace, în ceea ce privește coordonarea anchetei epidemiologice din Germania, a jucat un rol important în ceea ce privește identificarea germelor de ca fiind sursa infecției. Acum, uh, detectarea bacteriei se face doar în câteva ore. Să vă spun câteva lucruri despre percepția publicului. Zi de zi, Comisia actualizează uh, comunicările în, concorda, în colaborând cu autoritățile din statele membre. Eu îi îndemn pe deputați să sprijine comunicarea bazată pe dovezi științifice către opinia publică, pentru a ne sprijini și pe noi în eforturile noastre. Vă asigur că împreună cu agențiile sale, Comisia continuă să lucreze din răsputeri cu Ministerele de Sănătate din statele membre pentru a controla această epidemie. Duminică, pe 5 iunie, experți de epidemiologici de la Comisie și de la EFSA au mers în Germania pentru a ajuta autoritățile de acolo în ceea ce privește această epidemie și pentru a contribui la investigațiile pentru identificarea sursei. Luni, pe 6 iunie, s-a discutat situația cu miniștrii la Consiliu. I-am cerut Germaniei să crească eforturile de supraveghere și de control pentru a identifica sursa acestei bacterii și pentru a controla răspândirea acesteia de asemenea să se facă față cât mai repede cauzelor acestei infecții. Pe 7 iunie s-a discutat în plenul Parlamentului despre aceste lucruri și s-a spus că toate eforturile trebuie să se axeze pe identificarea sursei contaminării. De asemenea, s-a spus foarte clar că mesajele către publicul larg, fie că vin din partea experților sau a politicienilor, trebuie să se bazeze pe fapte științifice pentru a reduce temerile inutile din partea publicului. În aceeași zi ne-am adresat Consiliului Agriculturii organizat în Luxemburg pentru a discuta despre epidemia E. coli și despre urmările sale financiare. Pe 8 iunie, miercuri, am participat la reuniunea ministrilor de agricultură și de sănătate din toate landurile germane și am vizitat echipa de criză de la Berlin. Am spus că de nevoie este să se colaboreze, să colaboreze autoritățile federale cu cele regionale. Vineri, pe 10 iunie, în baza unor investigații epidemiologice extinse, autoritățile germane au anunțat că au reușit uh, să-și dea seama că o fermă care produce germeni de uh, fasole este sursa acestei epidemii. Pe 11 iunie, autoritățile germane au anunțat că um, rezultatele au fost confirmate de testele făcute în laborator. Tulpina 0104 de coli responsabile de această epidemie care afectează oamenii a fost detectat în germenii de fasole de la această fermă. Sunt sigur că și deputații uh, sunt de acord că trebuie salutat acest lucru. Sursa contaminării a fost identificată, iar rezultatele epidemiologi- epidemiologice mă scuzați, sunt susținute de probele făcute în laborator. Se vor continua investigațiile pentru a vedea clar care este legătura între oamenii care s-au îmbolnăvit, um, locurile, restaurantele unde au mâncat. De asemenea, vom vedea cum această tulpină 0104 a ajuns în lanțul alimentar. După cum am declarat deja, Comisia împreună cu statele membre va trage învățăminte de pe urma acestei crize pentru a îmbunătăți și mai mult folosirea sistemului nostru de alertă. E absolut crucial ca autoritățile naționale să nu se grăbească în ceea ce privește informarea publicului privind sursa principală de infecție, dacă nu există probe clare. Uh, Trebuie să fim foarte atenți, să nu uh, înspăimântăm populația în mod nejustificat și să nu creăm probleme suplimentare producătorilor de alimente, care trebuie să-și vândă produsele atât aici cât și în afara UE. Această epidemie ilustrează cât de important e ca statele membre să investigheze posibile surse de comunicare și să introducă sisteme de alertă în zonele afectate. Așa cum am spus și în fața Parlamentului în trecut, ne vom asigura de asemenea că toate deciziile și reacțiile noastre să nu uh, răspândim un anume fel de frică în rândul factorilor de decizie. Aceștia trebuie să ia deciziile care se impun pentru a proteja sănătatea consumatorilor. Dacă vom reuși să facem asta, atunci vom fi tras învățăminte și vom ști cum să ne mânățățim sistemul, să ne coordonăm clar și să comunicăm clar. Acestea, sunt, acestea reprezintă principalele noastre abilități, principala noastră capacitate de a fi eficienți în astfel de situații. Deci trebuie să tragem învățăminte. Și înainte de a încheia, aș vrea să îmi exprim îngrijorarea în legătură cu interzicerea anumitor produse. Spun încă o dată, această epidemie este limitată geografic în zona orașului Hamburg. Deci, în momentul de față, nu există niciun motiv de a lua măsuri la nivel european. Iar în lumina identificării surselor de contaminare, interzicerea oricărui produs este disproporționată. Între timp, produs, uh, serviciile comisiei încearcă să implementeze acordul uh, la care s-a ajuns pe 10 iunie între domnul Barroso și președintele Rusiei la summitul UE-Rusia de la Nizhny Novgorod. Acest acord prevede ridicarea interzicerii uh, de uh, importuri comunitare în Rusia. Și imediat ce s-a ajuns la un acord, serviciile Comisiei au înaintat o propunere concretă autorităților competente din Rusia. În momentul de față, autoritățile din Rusia ne-au înștiințat că, după părerea lor, Comisia Propunerii nu intră în cadrul acordului politic uh, la care au ajuns Barroso și Medvedev. Dat fiind rezultatele probelor la germenii de fasole din weekend, Comisia crede că propunerea sa intră în cadrul înțelegerii la care au ajuns domnii Barroso și Medvedev. Comisia așteaptă cu nerăbdare o reexaminare a acestei propuneri de către autoritățile din Rusia pentru ca exporturile de produse europene să se rea cât mai repede. De asemenea, știu care este impactul financiar al crizei asupra agricultorilor, mai ales a producătorilor de legume și de aceea colaborez cu comisarul Cioloș pentru a face față greutăților cu care se confruntă producătorii agricoli. Comisia colaborează strâns cu statele membre, având un scop comun, să punem capăt acestei epidemii cât mai repede. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar Dali, pentru această prezentare pe care ați făcut-o astăzi, pe 14 iunie. Ați fost foarte ocupat în ultima săptămână, după cum uh, ne-ați uh, prezentat, ați avut uh, loc, au, au avut loc foarte multe întâlniri la nivel național, la nivel european, internațional. Acum uh, aveți uh, o dezbatere cu membrii noștri. Și voi trece acum pe germană. Ați spus că nu trebuie să se facă anunțuri prea uh, negândite deci, din păcate, acest lucru nu reprezintă o realitate, deoarece se pune întrebarea um, competenței. Cine ar trebui să informeze opinia publică? Fiecare laborator sau există în Uniunea Europeană o coordonare în ceea ce privește um, dreptul de a emite un asemenea comunicat public? Este un lucru despre care am discutat și în uh, Strasburg. Uh, E adevărat, noi nu suntem Statele Unite ale Americii. Acolo există o autoritate um, care se ocupă de aceste epidemii și nu știu dacă noi putem întări acest centru european care se ocupă de, de aceste epidemii, dacă putem să întărim mai mult această instituție. Yes, um, uh, ieri și de ieri și de astăzi uh, există o nouă informație conform cărea poate um, semințele folosite de această fermă au fost contam- contaminată, a fost contaminată de această bacterie. Însă nu se știe de unde au venit aceste semințe, dacă au venit din, dacă au fost importate din Uniunea Europeană, din Asia, din America sau de unde au, de unde au fost importante și astfel avem um, această problemă a trasabilității alimentelor și a trasabilității semințelor. Este un lucru de care uh, un lucru pe care cred că îl discutăm acum în cadrul unui dialog uh, tripartit uh, despre informațiile existente referitoare la alimente. Uh, Ministrii de Agricultură discută acum uh, despăgubirile pentru agricultori și reacția Rusiei ne arată cât de sensibilă a fost și este această um, situație. Desigur, a fost vorba de o reacție exagerată. Au interzis uh, importarea de produse agricole din uh, întreaga Uniune Europeană. Însă trebuie să recunoaștem și faptul că guvernul din Rusia este responsabil să își protejeze proprii cetățeni și atunci trebuie uneori să ia asemenea uh, decizii și putem vedea foarte clar cât de interdependentă este Uniunea Europeană, atât cu Rusia, dar și cu alte țări pe plan global. Alimentele uh, reprezintă uneori o bombă care explodează și duce la uh, efecte neașteptate. Um, acum Pilar, Pilar Ayuso are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru intervenția făcută. Sunt sigură că absolut toate serviciile de la Comisie au uh, lucrat din răsputeri. Dumneavoastră și domnul Cioloș ați petrecut ore în șir asupra acestei probleme. E clar, trebuie continuată investigația, ancheta, trebuie să vedem cum a ajuns această bacterie la semințele de soia. Deoarece nu e un patogen uh, din lumea vegetală. Probabil a fost o problemă legată de manipulare sau legată de modul în care au fost tratate culturile. Deci e indispensabil să știm exact ce s-a întâmplat pentru a lua măsuri. Ați spus că nu trebuie creată alarmă și nici nu trebuie create probleme economice. Însă s-au întâmplat amândouă lucrurile. Alarma socială a fost enormă. Săptămâna trecută, în restaurantul de la Consiliul Europei, lângă Parlament, era un afiș în care se spunea aici nu avem produse alimentare din Spania. Deci dați-vă seama cât de mare a fost uh, frica creată. În ciuda acestui lucru trebuie să tragem niște învățăminte. Ar trebui să ne gândim că principiul precauției trebuie redefinit. Nu putem invoca acest principiu pentru a face comunicări grăbite și greșite, așa cum s-au făcut. De asemenea, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă cu regulamentul din 2011, 16-2011, privind aplicarea alertei rapide. Cred că trebuie identificați cei care sunt uh, responsabili pentru fiecare verigă din lanțul alimentar. Alertele sanitare nu au cum să devină o scuză pentru a crea bariere comerciale, lucru care s-a întâmplat. Să de asemenea, avem nevoie de niște proceduri de despăgubire pentru pagubele create și mai ales trebuie să identificăm un singur interlocutor uh, competent în statele membre. Ce s-a întâmplat nu trebuie să mai întâmple din nou. A fost o întâmplare nefericită, însă măcar să tragem niște învățăminte și să modificăm ce trebuie modificat, să sol- soluționăm ce trebuie soluționat și să încheie această investigație. Și nu ar trebui să uităm această problemă după ce se va încheia aia. Deci să ne dăm seama că prin trasabilitate trebuie să vedem cum acest organism E. coli, descris de peste 15 ani, care e deja în literatura medicală, deci să vedem cum a ajuns acesta să afecteze ființele umane. Danke, Frau Ayuso. Mulțumesc, doamna Ayuso. Să găsești uh, acest agent patogen uneori, uh, situația poate fi comparată cu căutarea unui ac într-un car de fân. Uh, prima uh, presupunere s-a dovedit a fi uh, falsă și acest lucru a dus la pagubele mari în ceea ce privește, în ceea ce privește cas, uh, castraveții din uh, Spania. A fost un comunicat uh, greșit, fals, care a fost făcut în bună credință, însă a avut uh, consecințele pe care le-a avut. Peter Liza, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar Dali pentru că este aici. Am avut o dezbatere foarte bună săptămâna trecută și aș dori să vă mulțumesc din nou pentru că la începutul uh, prezentării dumneavoastră v-ați referit la numeroșii uh, bolnavi și v-ați exprimat și condoleanțele pentru uh, cei 35 de uh, oameni care au decedat. Deoarece nu trebuie să uităm discutăm despre oameni care, care și-au uh, pierdut uh, viața. Au fost foarte multe uh, cazuri de decese cauzate de această epidemie și unele lucruri, într-adevăr, nu au mers nu a mers bine. M-am referit la acest lucru săptămâna trecută. Autoritățile din Hamburg s-au adresat opiniei publice inițial în ceea ce privește castraveții spanioli și abia apoi uh, s-au adresat Comisiei Europene și acest lucru pur și simplu nu poate fi acceptat și ar trebui să fie modificat. Și până la urmă, o abordare coordonată a ajutat uh, în găsirea sursei cât mai repede. Însă, pe de altă parte, nu trebuie să spunem că un comunicat public trebuie făcut doar în momentul în care există informații sigure 100%. Haideți să ne găsim la Uh, situația invers. Uh, s-au, s-au, găsit anumite bacterii pe castraveții din Spania. Nu a fost vorba până la urmă de aceeași tulpină. Dar dacă presupunerea s-ar fi, s-ar fi dovedit până la urmă să fie adevărată și am fi așteptat trei zile până când s-ar fi făcut com- comunicatul respectiv, mă întreb ce politician și-ar fi asumat responsabilitatea uh, respectivă. Cine ar fi fost vinovat pentru morții Um, cauzați de această așteptare. Deci nu putem să așteptăm cu asemenea comunicat, comunicate, însă ce trebuie să ne asigurăm este că procesul de notificare este cel stabilit și acesta trebuie să fie uh, respectat. Deci, în momentul în care nu, nu trebuie să avem uh, îndoieli și nu trebuie să renunțăm la un comunicat public dacă nu avem această siguranță de uh, 100%. Un alt aspect legat de antibiotice. Nu pot fi folosite antibiotice în acest caz, deoarece antibioticele doar uh, agravează situația. Însă, poate data viitoare ne vom uh, confrunta cu un agent patogen care este rezistent la mai multe antibiotice și care nu poate fi um, tratat cu antibiotice. De aceea, Parlamentul deja în luna mai a um, adoptat o rezoluție referitoare la rezistența la antibiotice și în acest context aș dori să întreb Comisia în ce poziție se află în, în această temă. Mulțumesc, Peter. Liza uh, Bacut are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, această actualizare după discuția de săptămâna trecută de la plenară din Strasburg. A spus că trebuie să învățăm din, uh, din comunicarea care există între noi. Un lucru crucial, pentru că, bineînțeles, uh, se pot face critici, cum că nu s-a găsit sursa bacteriei suficient de repede, dar sunt de acord cu președintele când spune că e ca și cum ai căuta carul, uh, acul în carul cu fân. Dar odată ce s-a depistat sursa, comunicarea devine crucială. Și în timp ce se caută sursa, comunicarea este elementul cheie pentru a ne asigura că nu creăm panică, pentru că nu avem nevoie de panică. Deci uneori cred că nu comunicăm atunci când trebuie să comunicăm și sunt de acord cu domnul Lize când spune că dacă întoarcem uh, situația și dacă găsim uh, indicații cum că sursa ar fi castraveții, este mai bine să comunicăm decât să nu vorbim unii cu alții. E adevărat, nu cred că a fost foarte înțelept să arătăm cu degetul de statul din care se bănuia că proveneau castraveții respectivi. Era suficient să se spună castraveții sunt sursa. Deci informațiile care au fost um, eliberate către public au fost mult prea multe. Cred așadar că comunicarea este crucială. Și așa cum a spus și dumneavoastră, domnule comisar, e important să tragem învățăminte, însă rămâne, rămâne destul de neclar ce fel de învățăminte trebuie să tragem. În mod evident, liniile de comunicare sunt mult prea lungi. S-a identificat bacteria într-un spital, de acolo informația s-a dus la o um, agenție de sănătate locală, apoi la un spital, apoi la o altă centrală și apoi la Uniunea Europeană. Deci, cred că s-au percurs mult prea multe etape până când a ajuns la nivel european informația că ne confruntăm cu o problemă. Și cred că aici ar trebui să vină Comisia cu niște propuneri pentru a se asigura că liniile de comunicare sunt mult mai scurte decât, există, decât sunt ele acum în Germania. Deci, cred că avem nevoie de un birou de înregistrare central la nivel european Ehm, la care să meargă direct aceste eh, informații cu privire la problemele eh, care se ehm, depistează. Se există și un comitet de supraveghere, pentru că dacă nu eh, vom instala un astfel de centru central european de informații, întotdeauna informația va ajunge la nivel european foarte târziu. Comisia spune că trebuie să învățăm uh, din uh, comunicare, dar eu aș vrea să aud mai concret ce fel de lecții, ce fel de învățăminte trebuie să tragem, cum putem uh, scurta aceste linii informaționale și cum să facem astfel încât la nivel european să um, aflăm imediat când ceva se întâmplă la, un nivel, la nivel de spital în Europa. Mulțumesc, domnule le Închid acum lista vorbitorilor. Dacă dorește cineva să se mai înscrie la cuvânt ultimele intervenții. Chris Davis, aveți cuvântul. Domnule președinte, uh, această criză a cauzat morți și cu toții trebuie să le adresăm condolanțe familiilor uh, afectate. De asemenea, trebuie să spun că îl înțeleg și pe domnul comisar, care este răspunzător de sănătate în Uniunea Europeană, dar când au loc astfel de incidente, cred că vă simțiți foarte neajutorat. Întrebarea este ce învățăminte putem uh, trage. Uh, autoritățile naționale trebuie să uh, preia conducerea în astfel de cazuri și cred că nu ar fi deloc acceptabil ca noi să încercăm să oprim agențiile de la nivel național să acționeze. Modul în care a gestionat uh, Germania situația, din păcate, însă nu a fost o demonstrație foarte clară de uh, solidaritate europeană. Bineînțeles, e ușor să facem uh, uh, critici, e mult mai greu să spunem ce am face noi, ce am fi făcut noi în locul Germaniei, dar oricum învățăminte trebuie să tragem. O mare semnă de întrebare uh, se uh, ridică în ceea ce privește EFSA. M-aș fi gândit că EFSA ar trebui să joace un uh, rol central. Și iată că EFSA se implică, s-a implicat destul de târziu în acest uh, proces. Eu credeam că EFSA are un element de reacție rapidă și din păcate, pe toată durata acestei crize nici măcar nu s-a auzit de EFSA. Mă întreb dacă aveți un comentariu în acest sens, domnule uh, comisar. Președintele, da, EFSA, reacția um, și cât de rapid s-a acționat. Vom auzi, îl vom auzi pe domnul comisar în legătură cu aceste chestiuni. Linda McEwen are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Domnule președinte. Da, sunt de acord. Trebuie să ne concentrăm pe depistarea sursei. Ați vorbit că motivul, cauza uh, acestei epidemii va fi discutată ceva mai târziu în această săptămână și în legătură cu aceasta doar să vă adresez o întrebare. Săptămâna trecută um, um, am spus despre faptul că am avut o uh, întâlnire cu cei de la FDA din America și ne-au spus că în America nu uh, s-au uh, întâmplat uh, astfel de lucruri, nu au avut probleme cu legumele. Noi am analizat uh, sursa acestor uh, epidemii uh, legate de fructe și legume. Am analizat ce s-a întâmplat în Statele Unite în trecut. Uh, au învățat ce, din ce s-a întâmplat acolo? Are legătură cu modul în care facem agricultură? Colegii mai vechi mi-au spus că în urmă cu câțiva ani au avut loc dezbateri îndelungi în legătură cu folosirea bădegarului în agricultură. Care este uh, sursa obișnuită de E. coli? Astăzi încă uh, mai mor oamenii din cauza acestei epidemii. Poate că pe viitor uh, putem învăța mai multe, nu doar despre uh, chestiunile uh, tehnice legate de comunicare, ci și uh, chestiuni legate de politicile noastre, de agricultură. Pentru că cetățenii noștri asta doresc să știe cum putem evita pe viitor crize similare. Dacă întotdeauna uh, există, a existat un astfel de risc legat de fructe și legume, cum putem minimiza uh, pe viitor acest risc? Uh, care este incidența acestor epidemii în Statele Unite? Um, s-au confruntat alte state cu aceste epidemii de E. coli? Mulțumesc, doamna președintele. Mari Polson are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar. am o întrebare specifică la care m-am tot gândit. și anume de ce a fost nevoie de atât de mult timp. Poate că repet întrebarea după ce vă veți pune căștile. De ce am o întrebare specifică. Se pare că a fost nevoie de foarte mult timp de la momentul în care s-a îmbolnăvit prima persoană până la diagnosticarea specifică. Deci dacă eu am dreptate în această privință, mă întreb dacă nu ar trebui să anchetăm ce se întâmplă în acea regiune. Cât de repede poți obține un diagnostic dacă există uh, o bănuială că s-ar întâmpla ceva de genul ăsta. Deoarece e extrem de greu să găsești sursa unei astfel de boli după vreo două sau trei săptămâni. Alimentele sunt mâncate, asta e natura lor și foarte greu după aia să le găsești urma. Deci pe viitor ar trebui să facem față acestei probleme. De asemenea, mă mai îngrijorează un lucru. Cum se pare că unii cred că acești castraveți cultivați în mod modern ar fi intrat în contact cu bălegar. În agricultura biologică există acest risc și nu în agricultura industrializată. Poți să ai păreri diferite în ceea ce privește cele două forme de agricultură, însă e clar că acest patogen natural are o origine naturală, deci uh, se întâmplă într-un apare într-un context natural. Deci întreb de ce a fost nevoie de acest pe mult timp. Da, de ce a durat atât de mult? Cred că vom auzi acum. Până la urmă n-a fost vorba de castraveți, ci de aceste semințe germinate. Și uh, nu s-a aflat acest lucru decât în momentul în care mai mulți oameni care au mâncat aceste semințe germinate au spus acest lucru. Domnul Nicolasici, domnule comisar, dragi colegi, Cred că este foarte bine că dumneavoastră sunteți aici, domnule comisar, și pentru că ați reacționat atât de prompt la această situație. Aș dori să îmi exprim admirația, deoarece în mai multe domenii este foarte greu să iei uh, decizii uh, rapid și decizii care uh, să fie și cele potrivite. Aș dori să mă refer la un alt aspect al acestei uh, teme. Domnule comisar, eu am trăit în Canada o anumită perioadă de timp și în anul 2001 acolo a fost o, o epidemie cauzată de această uh, bacterie enterohemoragică Um, a fost vorba de o toxină care ducea la uh, probleme la rinichi. Mai mulți uh, pacienți au murit uh, și îndeoseb copiii erau cei mai uh, vulnerabili. După părerea mea, cred că avem de-a face cu un caz similar, dacă nu chiar identic, de, poate cu aceeași bacterie. Și aș sugera eventual să tragem aici anumite învățăminte, să vedem uh, ce informații au colegii din, uh, din Canada. Poate uh, medicii de acolo ar putea să ne spună cum au tratat ei situația în uh, anul 2001. Și aș dori să vă aduc uh, aminte că în uh, vremea respectivă o instalație septică uh, care ar fi trebuit să, să se ocupe cu prelucrarea și depozitarea excrementelor de la oameni, avea scurgeri în apă, în apa care apoi a fost băută de către copii, de exemplu, copii care, din păcate, au murit ca urmare. Nu doresc să spun că la fel s-a întâmplat și în acest caz, dar există această posibilitate de a infesta o plantă naturală prin uh, intermediul uh, unor excremente care provin de la animale sau chiar de la oameni. Deci poate există o posibilitate de a investiga această, uh, această idee, poate ar trebui să ne concentrăm și asupra acestei variante. Oricum ar trebui să apelăm la opinia unor uh, experți. Și oricum doresc să subliniez faptul că, după părerea mea, nu acordăm suficientă atenție unor domenii, cum este microbiologia. Există din ce în ce mai puțini experți în microbiologie și laboratoarele pe care le avem nu pot să țină pasul cu uh, evoluțiile din uh, acest domeniu. Dacă EFSA ar trebui să se ocupe și își dorește să se ocupe de, de acest domeniu, trebuie să aibă la dispoziție laboratoarele uh, potrivite. Și în acest caz ar trebui să ne bazăm pe, pe laboratoare locale, pe experți locali în microbiologie pentru a identifica sursa um, acestei epidemii și pentru a identifica tulpina uh, bacteriei respective. Deci trebuie să ne asigurăm că avem la dispoziție echipamentul necesar și doresc să mai spun că sunt de acord cu colegul Peter Liza, va trebui să discutăm uh, această situație și pentru a ține seama de cazurile similare care vor apărea pe viitor. Vă mulțumesc. Sorry, I didn't, hear, understand my name being called. Am înțeles totuși că vorbeați despre mine venea în urechi și interpretarea. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și comisarului pentru faptul că ne-a dat informații actualizate și la Strasburg, la comunicare, dar și astăzi aici. Aș vrea să revin la două lucruri, deoarece multe din aspectele la care vreau să vorbesc sau menționat deja. Chris Davis vorbea despre faptul că asta ar trebui să se facă la nivelul adecvat, la nivelul din statele membre sau cel regional. Da, cred și eu că așa trebuie să se facă cu alertele alimentare. Însă, domnule Dali, ne puteți spune dacă ați fost mulțumit sau nu de modul în care rețeaua de informare a funcționat la început sau dacă anumite aspecte din abilitatea comisiei de a coordona lucrurile nu au fost la înălțime. În al doilea rând, ca să fim puțin mai optimiști, în raportul despre care ne vorbiți, se vorbește, se arată că e important să se îmbunătățească rolul laboratoarelor pentru a reduce timpul necesar pentru detectarea bacteriei E. coli. Deci vreau să știu dacă asta se întâmplă doar acum sau e o măsură permanentă pe termen lung, o îmbunătățire pe care o avem ca urmare a acestei crize. Sau există și alte ameliorări asemănătoare de care au nevoie oamenii și în perioade ca aceasta provocată de un eveniment tragic. Vă mulțumesc, doamna Merchis. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Săptămâna trecută, dumneavoastră ne-ați spus că urma să vorbiți cu Consiliul în aceeași după amiază în legătură cu izbucnirea acestei epidemii de coli. Acum, principala întrebare. Cine e la cârmă? Cine gestionează lucrurile? Ne-ați spus că veți discuta despre asta. Însă prea multe autorități sunt implicate și dacă un vas are prea mulți capitani, se va îndrepta în direcția greșită. Sau ce puțin asta se întâmplă uneori. Deci aș vrea să știu dacă ați sugerat o simplificare a procedurilor de gestionare a crizei la Consiliu, și mai specific, aș vrea să știu, deci Germania a fost practic uh, țara care ținea frâiele, deci era și de așteptat, însă cum se vor întâmpla lucrurile pe viitor în situația asemănătoare? Domnule comisar, iată care au fost îngrijorările și propunerile făcute de colegi, mai mulți microbiologi, uh, la EFSA, centre de registrare cu consilii de supraveghere, s-a vorbit și despre rezistența la antibiotice, nu exact în cazul acesta. Deci, vă rog să ne spuneți ce credeți. Principala îngrijorare pe care am auzit-o astăzi aici este aceeași pe care am avut-o și eu de-a lungul acestui eveniment. Fluxul de informații și coordonarea. De asta e nevoie, în primul rând, în astfel de situații. Din experiența noastră, deci nu a mea personală, ci din cea a serviciilor mele de-a lungul anilor, am văzut cât de important e ca în astfel de crize să existe un punct focal de la care se gestionează situația și de la care se comunică în legătură cu situația respectivă. Acum, dacă sunt mulțumit de ce s-a întâmplat și răspund la una din ultimele întrebări. Dacă mă bucură modul în care funcționa situația de informare, e bine, nu mă bucur. Mesajele pe care eu le transmiteam și colegilor din Germania, care trebuie să spun, au făcut tot ceea ce le stătea în putință. Deci eu le-am spus că trebuia să avem mai multă coordonare în modul în care am gestionat noi lucrurile. În Germania există un sistem federal care e așa cum e. Și în ceea ce privește competențele, trebuie să înțelegem care e situația iar acum trebuie să vedem dacă putem reorganiza sau nu modul nostru de funcționare pentru ca în astfel de situații când există astfel de competențe atât de puternice, atât la nivel de land, cât și la nivel federal. Deci să se știe clar cum se face coordonarea la nivel național coordonare care după aceea să reprezintă o contribuție la cea făcută la nivel european. După cum spunea domnul Leinen, reacția Rusiei dovedește încă o dată un lucru. Suntem cu toții în aceeași oală. Indiferent unde are loc un astfel de incident, în granițele acestei Europe din care facem noi parte, întregul continent va purta povara acestui eveniment. Prin urmare, chiar dacă ținem uh, cu atâta tărie la propriile competențe, trebuie să înțelegem că urmările sunt comune. Și de aceea ar trebui să uh, acționăm în mod mult mai compact. Acesta este mesajul pe care eu l-am transmis și în Germania, când m-am deplasat acolo pentru a vorbi cu miniștrii regionali și cu cei federali în legătură cu ce se întâmpla în Germania în momentul respectiv. Deci, încă o dată, comunicarea. Dacă se face într-un mod coordonat, după părerea mea, am evita anumite greșeli cum ar fi menționarea numelui unei țări. Da, sunt de acord cu ce ați spus. E absolut esențial să nu uităm acest lucru. Trebuie de asemenea să fim foarte atenți să nu creăm o clasă politică care să îi fie frică să-și asume vreun risc. Deci ar avea de suferit întreaga societate și să nu uităm că uneori trebuie să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce se întâmplă. Acum, care sunt învățămintele pe care le tragem și pe care trebuie să le tragem? De departe, de departe, unul din învățăminte este că trebuie să ne îmbunătățim comunicarea. Deci nu e vorba aici de faptul că era un lanț prea lung al comunicării. Nu asta a fost problema. Problema e că ar trebui să existe un singur canal de comunicare. Să nu vină voci diferite din landuri diferite, după care ministrul federal să spună și el altceva, iar comisia cu totul altceva. Deci la această coordonare trebuie să ne gândim. Eu nu cred că de data asta a existat un proces îndelugat uh, prin care să se facă comunicarea. Deci tocmai asta a lipsit. Acum, Agenția Europeană de Siguranță Alimentară, EFSA. EFSA era gata să-și ofere serviciile în această criză de la bun început, însă până la urmă am reușit să implicăm EFSA în Germania doar în timpul weekendului. Weekendul trecut. Deci contribuția personalului EFSA la evaluarea procedurilor și procesului epidemiologic a fost extrem de utilă și benefică. Deci EFSA a acționat foarte rapid, a fost pregătită să treacă la fapte foarte repede, însă, încă o dată, aceeași problemă a competențelor a intervenit. Domnul Davis a, a vorbit despre asta. E clar că nu putem să ne Uh, impunem prezența în anumite situații. bine, dacă ăsta e un învățământ de tras sau nu, eu cred că da. Deci de asta, despre asta ar trebui să discutăm și pe viitor. Sunt sigur de asemenea că vom face o analiză completă pentru a vedea cum a ajuns acest agent patogen în lanțul alimentar. Și din ce am aflat eu acum, e vorba de un proces lipsit de igienă. Vorba de bălegarul care a contaminat. În Germania, la această fermă pe care am identificat-o, utilajul cu care s-au dus semințele la această fermă, deci se pare că ar fi fost infectat. Nu e ușor de identificat asta, însă ne vom concentra eforturile pe acest lucru, deoarece, după părerea mea, e foarte important să ajungem la sursa originară. So far as... Însă mă bucur să vedem că totuși am ajuns destul de departe și am reușit să identificăm sursa care a dus la contaminare. De data aceasta am reușit să o facem. Și nu e ușor. Însă, încă o dată, nu ne vom opri aici, ci vom merge mult mai departe pentru a găsi cauza reală. De asemenea, e important să ne implicăm în mai multe studii legate de această clasă de agenți patogeni. Să ne gândim la experiențele din Canada, din Statele Unite ale Americii, menționate astăzi aici. Acum că mai am aflat că se poate întâmpla și la noi așa ceva, e clar că vom analiza uh, în mod mult mai detaliat, din punct de vedere științific, uh, aceste probleme. Acum, laboratorul de la Roma. Acest laborator e un laborator de referință finanțat de Comisia Europeană pentru anumite chestiuni specifice. Acesta se ocupă de tot ceea ce ține de coli. Eu eram oricum la Roma și am simțit nevoia să vizitez acest uh, laborator, deoarece acești oameni au făcut o treabă minunată reușind să accelereze acest proces. Am vrut de asemenea să înțeleg mai bine cum funcționează totul. Deci e o situație Uh, e, mă scuzați, acest laborator e permanent, să se ocupă de cercetarea în acest domeniu. Deci ei nu au venit la acest rezultat așa de azi pe mâine. E rezultatul unor procese uh, inițiate în trecut. E vorba de niște programe de cercetare pe care ei le făceau pentru a vedea cum se poate acționa. E clar că izbucnirea acestei epidemii i-a determinat să se concentreze pe acest agent patogen, însă ei oricum se ocupau de asta. În ceea ce privește rezistența antimicrobiană, domnul Liza a pus o întrebare în legătură cu asta. Se va face un raport privind um, sensibilizarea antibacteriană în noiembrie. Deci acesta este calendarul nostru. Nu știu dacă am răspuns la tot ce m-ați întrebat. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit. Cred că dezbaterea a fost foarte utilă. Unele lucruri s-au repetat, însă ne-am concentrat asupra unor lucruri importante. Recunoaștem cât de importantă este activitatea dumneavoastră și a agențiilor europene și comisia noastră va urmări această, această evoluție și, în mod sigur, nu va fi ultima boală cu care, ultima epidemie cu care ne vom confrunta în Europa. Deci trebuie să învățăm lucrurile necesare. Mâine dimineață la ora 9, se întâlnesc coordonatorii și la ora 10 începem cu, instala, cu platformele de explorare offshore. Vă mulțumesc, să închis ședința you disc.